colleagues, um, if you don't mind, I'm just waiting for a couple of... Dragi colegi, ar trebui să mai așteptăm câteva minute ca să sosească raportorii din umbră la raportul domnului Șogor. Fără ei nu putem să începem, deci mai așteptăm două-trei minute, după care vom începe reuniunea. Mulțumesc! Good afternoon, colleagues. Um, and we can... Bună ziua, dragi colegi! Haideți să începem. Primul punct este adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți obiecții, aceasta se consideră adoptată. Punctul 2, profilul lingvistic. Nu avem uh, interpretare astăzi în croată și gaelică. Și trebuie să vă mai spun că vom avea un vot electronic la ora 16.40, deci vă rog să aveți uh, cartelele de vot la dumneavoastră. Începem acum cu primul punct, punctul 3. Este vorba de uh, raportul domnului Șogor privind uh, cetățenia Uniunii Europene 2017, consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbării democratice. cu titlu uh, introductiv, vă spun că pe 24 ianuarie Comisia a publicat raportul său privind cetățenia UE în 2017. Acest raport se publică din 3 în 3 ani și uh, prezintă principalele inițiative adoptate pentru a promova și consolida cetățenia europeană. Comisia PETI redactează uh, reacția Parlamentului la acest raport, iar LIBE este comisie asociată în temeiul articolului 54. Avem uh, competențe partajate orizontale și competențe exclusive în ceea ce privește uh, amenințările la adresa securității în domeniul uh, justiției și al drepturilor fundamentale. Și de asemenea în privința protecției cetățenilor UE în străinătate și protecția victimelor, infracțiunilor și martorilor. Domnule Șogor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte în conformitate cu acordul dintre uh, președinții celor două comisii, Comisia LIBE uh, are competențe partajată pe anumite subiecte și competență exclusivă pe domeniile pe care le-ați menționat. Este vorba de um, combaterea amenințărilor la adresa securității, pe baza încrederii reciproce, protecția cetățenilor în străinătate și protecția victimelor infracțiunilor și a martorilor. Știți că avizele au uh, un număr de caractere limitat, de aceea am încercat să mă concentrez cât mai mult pe aceste puncte în textul meu. Și anume, nevoia de a pune în aplicare agenda UE privind securitatea pentru ca cetățenii să simtă că sunt protejați în întreaga Uniune Europeană în al doilea rând, subiectul deradicalizării, unul uh, care este foarte important în contextul actual. Trista realitate este că autorii de atacuri teroriste recente de pe teritoriul statelor membre aveau cetățenie europeană. În al treilea rând, protecția consulară a cetățenilor UE în țările terțe trebuie să fie mai eficientă decât până acum. Știu că sunt doar câteva puncte care rămân la un nivel foarte superficial în ceea ce privește cetățenia UE. De aceea, cu ajutorul raportorilor din umbră, aș dori să extind acest aviz și la alte subiecte uh, esențiale și lucrăm la amendamente la ora actuală pe care uh, le voi prezenta raportorilor din umbră cât de curând și sper ca ei să le susțină. Aceste, aceste amendamente nu vor fi exhaustive, dar se vor referi la promovarea calității cetățeniei UE uh, pentru toți cetățenii, menționarea minorităților la articolul 2 uh, din tratat, chiar în contextul post-aderare. Astfel se va putea garanta protecția persoanelor ce fac parte din minorități lingvistice și istorice. În al treilea rând, să consolidăm uh, diversitatea lingvistică și culturală în Uniunea Europeană, garantând drepturile fundamentale ale cetățenilor. Apoi trebuie să punem capăt discriminării la adresa cetățenilor, cetățenilor LGBTI. Apoi trebuie să înlăturăm obstacolele cu care se confruntă cetățenii cu dizabilități, pentru ca și ei să se bucure de aceleași drepturi ca toți cetățenii. Apoi trebuie să punem capăt discriminării cetățenilor romi în statele lor uh, de baștină și să punem capăt și uh, expulzărilor pentru ca aceștia să-și poată exercita dreptul la liberă circulație și ședere într-un alt stat membru. Chestiunea apatridiei este și ea foarte importantă. Doresc să subliniez că mulți uh, cetățeni nu reușesc să își acceseze drepturile fundamentale din uh, aceste motive și această situație trebuie să fie rezolvată în Uniunea Europeană. În legătură cu Brexit, vreau să reiterez apelul pe care l-a făcut Parlamentul European în rezoluția sa privind Brexit pentru a consolida drepturile cetățenilor europeni de a um, avea reședința de a lucra, de a-și întemeia o familie în Regatul Unit. Și acest subiect este prioritar la negocieri și trebuie să fie prioritar în continuare. Aștept cu nerăbdare să aud ce spun colegii raportori din umbră și ceilalți colegi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Șogor. În ceea ce privește pe raportorii din umbră, de la SND, domnul Coster îl va reprezenta pe domnul Weidenholzer, vă rog. Domnule președinte, domnilor și domnilor, colegul Weidenholzer nu poate să ajungă la timp astăzi aici, de aceea m-a rugat pe mine să îi prezint poziția. Este vorba, desigur, de o inițiativă foarte importantă și sunt foarte recunoscător pentru faptul că LIBE redactează raportul împreună cu PETI. Cetățenia UE este un concept cheie al Uniunii Europene și este esențială pentru ca uh, cetățenii să se poată identifica cu Uniunea Europeană. Cetățeanul are uh, dreptul la uh, uh respectarea valorilor fundamentale și Uniunea se bazează pe drepturile cetățenilor. Trebuie să ne uh, gândim bine la modul în care cetățenia europeană poate fi consolidată. Autorul uh, avizului pune accentul pe consolidarea securității, pe protecția cetățenilor UE în interiorul Uniunii Europene. După părerea mea, ar mai trebui să fie inclus în acest raport, ar trebui să fie incluse mai multe recomandări cu privire la uh, democrația în Uniunea Europeană și utilizarea în acest sens al potențialului digital și, de asemenea, să ne gândim la modul în care să protejăm diversitatea media. Pentru ca cetățenii să-și poată uh, uh, să se poată bucura de drepturile lor, E foarte important ca ei să aibă drept și la protecție consulară. Deocamdată aceasta este uh, prea redusă. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii știu ce drepturi au și să se poată bucura de ele. În același timp, însă, nu e vorba doar de informare aici, este vorba și de o consolidare a uh, cetățeniei Uniunii și a drepturilor aferente. Și pentru asta nu va fi suficient un dialog mai intens cu cetățenii, e nevoie de o reală uh, reformă democratică. Și Parlamentul European este singura instituție aleasă democratic și de aceea ar trebui să joace un rol uh, cât mai uh, puternic și să fie plin de curaj pentru a putea ajunge la această dezbatere. Mulțumesc, domnule Köster. Dacă nu mai doresc alți colegi să ia cuvântul, putem să uh, îl invităm pe reprezentantul comisiei. A, ah, mai este domnul Batten. Microphone, please, Mr. Batten. Button. Is that it? Thanks. Okay. Well, it's quite interested in that. Yeah. interesant ce spuneți despre sporirea participării democratice. Am vorbit despre mai multe lucruri. Un mod de lucru ar fi să incorporăm, și poate îl putem incorpora în raport, ar fi ca eurodeputații aleși direct să poată să voteze uh, nominalizarea membrilor uh, individuale ai comisiei, să nu fie doar un vot în bloc pentru întregul colegiu. Eu nu cred că se va crea niciun fel de demos european, niciun fel de cetățenie, de simț al cetățeniei europene. Uh, dar dacă vreți să mergeți pe calea democratică, trebuie să fie clar că membrii Parlamentului European sunt uh, persoanele care aleg uh, comisarii și președintele ar trebui să fie ales direct. Esența democrației este să poți uh, demite guvernul. Și asta a fost o mare problemă în multe state membre, mai ales în Marea Britanie, pentru că noi avem un sistem Uh, aveam mai de mult un sistem prin care puteam demite uh, guvernul, dar acum nu se mai poate și uh, deputații pe care îi trimitem la Bruxelles nu au inițiativă legislativă. Deci ori facem totul până la capăt, ori ne vom trezi că cetățenii uh, disprețuiesc și mai mult Uniunea Europeană, așa cum se vede în Marea Britanie unde vor să iasă din UE. Deci dacă vreți mai multă democrație, atunci eurodeputații trebuie să fie cei uh, Uh, din rândul cărora și cei care uh, formează comisia. Trebuie să aveți și un uh, președinte direct ales și astfel va exista responsabilitate democratică, ceea ce nu există. Sper ca, la, ca aceste sugestii să vi se pară utile. Mulțumesc, dau acum cuvântul comisiei. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule raportor. Foarte pe scurt, noi am prezentat în ianuarie un pachet uh, cu viziune politică orientată spre viitor și, de asemenea, un raport cu privire la realizările din ultimii trei ani. Vreau să vă atrag atenția asupra articolului 25 și asupra unui instrument de e-learning pe care l-am dezvoltat ca să uh, îi formăm pe uh, reprezentanții locali ai Uniunii Europene ca să știe cum să răspundă la problemele cetățenilor, cum să reacționeze în caz de obstacole. A spus-o domnul Köster, cetățenia UE se află în uh, centrul Uniunii Europene. În raportul nostru am încercat să acoperim mai multe puncte, cum ar fi promovarea uh, drepturilor aferente cetățeniei europene și a valorilor uh, noastre comune. Și de asemenea am dorit să simplificăm uh, traiul cetățenilor europeni. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, am vrut să promovăm egalitatea. Ați spus foarte bine că cetățenii trebuie să-și cunoască drepturile aceasta este una din prioritățile principale pe care le-am menționat în raportul privind cetățenia. Și anume că o campanie de conștientizare cu privire la drepturile UE, mai ales drepturile de vot și mai ales protecția consulară. În contextul protecției consulare, care, subiect care face parte din proiectul de aviz, vreau să vă atrag atenția asupra unei consultări publice pe care Comisia o va lansa cu privire la documentele uh, de călătorie de urgență. Acestea, această consultare va fi lansată săptămâna viitoare și, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, aș dori să mă refer la punctele suplimentare și să menționez, de exemplu, consolidarea drepturilor cetățenilor LGBTI. Avem o listă de acțiuni ale Comisiei și sperăm că ne veți sprijini ca să putem uh, pune în aplicare aceste acțiuni. Și cam atât pot spune deocamdată. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Șogog, mai aveți observații finale? Nu? Bine, mulțumesc! Termenul de depunere de amendamente este 15 septembrie. Mulțumesc, dragi colegi! Progresăm foarte rapid. Deci, raportoarea de la următorul punct uh, nu a sosit încă. E vorba de um, un raport care trebuia discutat la 15.30 referitor la drepturile fundamentale ale romilor. Trebuie să facem o pauză până la 15.30 și reluăm mai târziu. colleagues, if you would like to take your seats again. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați din nou locurile. A sosit doamna raportare, putem relua reuniunea. Vă rog, haideți să luăm loc pentru a putea începe. Mulțumim. Trecem așadar la punctul 4. E vorba de aspectele legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE, combaterea atitudinilor negative față de romi. Raportarea este doamna Soraya Post și a prezentat proiectul de raport la ultima reuniune liberă, după cum vă reamintiți, înaintea pauzei de vară. A fost, au fost depuse 252 de amendamente de către membrii Comisiei Libe, iar acum uh, vom trece la analiza acestora. Deci voi da cuvântul doamnei Soraya Post Vă rog, doamnă, să vă referiți la aceste amendamente, apoi vor uh, lua cuvântul raportul din umbră și alți membri ai comisiei. Soraya, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă spun că mă bucur că m-am întors. Uh, chiar am așteptat uh, cu interes reluarea muncii în Parlament și e plăcut să ne reîntâlnim aici cu colegii și de asemenea m-am bucurat să văd că mulți dintre acești colegi Mm, au fost activi, iată, au depus 252 de amendamente la proiectul nostru de aviz și uh, ele provin de la colegii de la LIBE, dar și din partea doamnei Malen din uh, Comisia FEM Majoritatea vin cu propuneri excelente pentru combaterea antiziganismului și pentru îmbunătățirea situației actuale a romilor în Europa. Majoritatea amendamentelor de asemenea arată faptul că înțelegem că atunci când vorbim de importanța combaterii antiziganismului, nu dorim să ignorăm chestiunea sărăciei sau excluderii sociale, dar ce dorim noi să subliniem e faptul că cauza de bază a uh, sărăciei și excluziunii sociale e antițiganismul. La fel, uh, uh, discursurile incitatoare la ură, crimele bazate pe ură, e vorba de lipsa accesului la informații, la serviciile de bază, um, înfățișarea um, cu rea voință a romilor în mass media și până când uh, nu vom reuși să combatem antiziganismului, nu se va îmbunătăți viața romilor. Oricâte programe de mare calitate am avea din partea Comisiei Europene sau statelor membre, acestea nu vor putea fi puse în practică în mod inclusiv și non-discriminatoriu. Unii dintre dumneavoastră au depus amendamente cu practic uh, același mesaj ca la meu, dar poate cu altă formulare mai diluată și vreau să vă spun că intenționat am folosit un limbaj dur pentru că Europa nu a reușit să-și asume responsabilitățile în ce privește drepturile omului și drepturile romilor. Uh, sunt cetățeni europeni de mai mult de 800 de ani totuși romii și de aceea ne aflăm într-o situație critică. Astăzi, de aceea consider că noi, membrii Parlamentului European, trebuie să acționăm ferm acum. Am uh, văzut și amendamente care menționează criminalizarea și radicalizarea romilor. Aici, din nou, consider că noi, membrii Comisiei Libe, pur și simplu avem voie să formulăm judecăți colective la adresa unor oameni. Câteva amendamente de asemenea dau vina pe romi și sugerează că și ei trebuie să dorească să treacă printr-un proces de educație și să-ți găsească un loc de muncă. Dar să știți că n-am întâlnit niciodată pe nimeni care și-ar dori să fie sărac, care și-ar dori să și vadă copiii săraci și fără nicio perspectivă. Deci, Haideți, vă rog, măcar un moment încercați să vă imaginați că și romii au sentimente și gândesc uh, la fel ca noi. Și în spiritul acesta îmi uh, exprim speranța că buna cooperare cu raportorul din umbră va continua, cu amendamentele din compromis, de compromis și negociere acestora, pentru că faza aceasta urmează. Vom avea prima reuniune a raportorilor din umbră joia aceasta și următoarea în cursul săptămânii de la Strasbourg și mm, probabil că se va vota raportul LIBE pe 28 septembrie și în plenară se va vota în octombrie sau în noiembrie. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Soraya. Um, I'm not... Mulțumim, Soraya, spune președintele. Acum trec direct la raportul de numără. Începem cu... Era domnul Ceachi, dar domnul Șogor poate vorbi numele domnului Ceachi. Vă rog, din partea PP are cuvântul domnul Șogor. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Ceachi a putut să sosească, deci uh, m-a rugat să locuiesc și acum în limba maghiară. Uh, vă mulțumesc. Uh, proiectul de raport pe care discutăm noi tratează o chestiune foarte importantă pentru că e fără îndoială Uh, că antiziganismul e foarte prezent în societățile din Uniunea Europeană. Uh, am depus un număr de amendamente, spune domnul Ciachi, pentru că e o chestiune complexă care trebuie privită din mai multe puncte de vedere. Sper că propunerile mele vor putea ajuta la promovarea combaterii sentimentelor anti-romi. Dar trebuie să vorbim nu doar despre probleme, ci și despre realizări, despre rezultatele obținute în unele state membre și uh, aștept cu interes lucrarea cu colegii și sper că până la sfârșitul lunii să putem avea un text acceptabil tuturor. Mulțumesc. Thank you, Mr. Shogor. Um... Președintele, mulțumim, domnule Shogor, și acum mm, nu toți raportul din umbră sunt prezenți, deci trecem la ALDE. Da, Wikström. Cecilia, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportoarei și stafului său pentru eforturile făcute uh, în uh, elaborarea textului pe care îl putem citi astăzi. Textul se bazează pe fapte și a fost elaborat în uh, cooperare cu expresia societății civile și eu consider că e vorba de un text care are potențialul de a iniția o schimbare de ton de care e mare nevoie. Asta pentru că E vorba de drepturile unei minorități europene, dar care este o minoritate prezentă în, peste tot în Europa. Soraya Post încă de la început uh, a început să aibă conversații cu mine pe tema asta cu scopul, din câte am înțeles eu, de a elabora un text foarte ambițios pentru că vorbim de un subiect foarte important. Și ca rezultat al cooperării strânse dintre noi am uh, depus preună majoritatea amendamentelor, lucruri de care sunt chiar mândră. După cum știm cu toții, drepturile fundamentale nu sunt o chestiune care ține de partizanat de stânga sau dreapta, e o chestiune omenească și e un bun exemplu acesta în care trebuie să încercăm să clădim punți Uh, între grupurile politice și când e vorba de respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv cele ale comunității romilor din Uniunea Europeană, până acum nu ne-am uh, asumat responsabilitățile democratice și de aceea Soraya Post acum merită tot respectul nostru, al nostru al tuturor, pentru că e vremea ca noi să subliniem că uh, domnia sa face o treabă foarte bună aici și Europa acum uh, e momentul să se schimbe, să schimbe modul în care privește comunitățile de rom din toate statele membre. Și aștept cu mare interes să ne continuăm dialogul uh, constructiv și, de asemenea, mai spun că trebuie din nou să subliniem că ce ar trebui noi să facem e să clădim o coaliție puternică în uh, acest loc al drepturilor fundamentale. E timpul, domnule președinte, ca noi, cei din Parlamentul European, să corectăm greșelile pe care le-am comis în trecut și să ne asumăm răspunderea pentru un viitor mai bun. Deci, mulțumim din nou, mulțumesc Soraiei și tuturor celor care uh, și-au investit uh, timpul și eforturile în acest raport. Mulțumesc. Președintele, mulțumim, Cecilia. Acum doamna Albiol din partea GUE. Vă rog. Mulțumesc. În primul rând, Vreau să mulțumesc uh, doamnei raportare pentru toată munca sa. Doamna Post a făcut o treabă foarte bună și cred că e important să subliniem importanța unei noi atitudini a instituțiilor europene care să includă lupta contra antiziganismului uh, în mod transversal în toate politicile lor și, în plus, să se uh, adopte o activitate specifică pentru a combate această formă specifică de discriminare, să condamnăm marginalizarea, să, să condamnăm această atitudine care uh, înseamnă marginalizarea și condamnarea la sărăcie a, a majorității romilor din Europa. Am uh, semnat împreună cu raportarea o serie de amendamente care arată că antiziganismul e o formă sistematică de discriminare și de rasism. Pentru noi este foarte important uh, să nu dăm deoparte uh, niciun fel de aspect și de nuanță, de fațetă acestei uh, discriminări. Nu vorba doar de faptul că mm, romii nu sunt incluși, incluși în politicile Uniunii Europene, e vorba de instituții care în repetate rânduri au promovat discursuri de ură, după cum s-a putut vedea, inclusiv în uh, Parlamentul nostru. Avem nevoie de politici de combatere a discriminării, a antiziganismului, care să abordeze toate domeniile, uh, nu folosește la nimic declarațiile de bune intenții uh, și în același timp să se adopte politici de uh, tăieri bugetare, politici de austeritate care nu fac altceva decât de a asfixia pur și simplu uh, organismele publice și ONG-urile care combat excluderea și discriminarea. Uh, nu folosește la nimic să condamne o agresiune produsă în Uniunea Europeană dacă în același timp ai relații privilegiate cu țări care promovează discriminarea sau să avem în același timp și politici în domeniul migrației prin care cei care sunt persecutați pentru că sunt uh, țigani nu se vor putea bucura de protecție internațională sau aceasta depinde de relațiile geopolitice ale Uniunii Europene. Și în final, subliniem necesitatea de a uh, miza pe servicii publice gratuite și de mare calitate ca fiind una din principalele căi pentru a elimina inegalitățile în uh, domenii care merg de la educație până la locuință. Și de asemenea credem că e important să revizuim politicile care s-au uh, dus la capăt până acum, pentru că cu fondurile destinate luptei contra antiziganismului în Uniunea Europeană, de exemplu, s-au construit școli în care se segregă uh, romii. Acestea ar fi uh, amendamentele cele mai importante pe care le-am prezentat pe această linie, dar sigur că trebuie să continuăm munca uh, noi în instituția noastră, dar mai ales în colaborare cu organizațiile de la fața locului care ajută populația romă și e unica formă prin care putem combate eficient ura. Vă mulțumesc! Thank you very much. Președintele, mulțumesc și acum uh, la Valero din partea verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep mulțumind uh, Soraie pentru un text foarte ambițios pentru un aviz, un proiect de aviz foarte ambițios și pentru că a inclus uh, părerea tuturor uh, colegilor. Am avut uh, ocazia să îi oferim și noi punctele de vedere și au fost incluse în documentul de la început. Vreau să mulțumesc Soraiei, sunt de acord cu ea că da, trebuie să avem formulări dure, de asta este nevoie, pentru că timp de prea mulți ani de zile romii, persoanele de etnie romă, au fost cetățeni de rang, rangul 2 în societățile noastre și nu mai putem permite ca asta să continue. Pentru moment ne aflăm într-o situație în care libertatea de circulație pentru niște cetățeni ai Uniunii Europene este pusă sub semnul întrebării într-un număr de state ale Uniunii Europene. Și nu e vorba de libertatea noastră de circulație a expatriaților privilegiați, ai europarlamentarilor, de exemplu. Vorbesc aici de libertatea de circulație a persoanelor de etnie romă, care cerșesc pe stăzile noastre. Libertatea lor de circulație este pusă sub semnul întrebării. Dar sunt cetățeni europeni și trebuie tratați în același fel ca toți cetățenii europeni. Suntem într-o situație în care romii sunt supuși multor presiuni în uh, țările de origine și în loc să ne gândim la cauze, să ne gândim de ce vin acești oameni să cerșească pe străzile noastre, în loc să, să cercetăm uh, motivele acestei situații, se crede de multe ori că cea mai bună soluție e să se interzică cerșitul. Dar nu este deloc aceasta cea mai bună soluție. Soluția e să găsim cauzele problemei. De ce anume acești oameni trebuie să vină într-o țară străină, să-și lase familiile și copiii uh, acasă și să cerșească stăzile noastre. Cred că nimeni nu își dorește uh, să facă acest lucru. Uh, cred că mai degrabă și-ar dori să aibă un loc de muncă în țara de origine. Deci trebuie să acționăm la cauze. Uh, avem uh, Carta Drepturilor Omului, avem drepturile noastre fundamentale, dar de, avem drepturile minorităților, dispunem de un set întreg de drepturi și în ciuda acestui fapt nu avem moduri eficiente de a penaliza țările care nu respectă drepturile omului. Și cred că uh, aici trebuie să acționăm noi, să îmbunătățim legislația ca să facem ceva împotriva celor care nu respectă drepturile omului. Nu vorbesc doar de romi, vorba de multe alte categorii afectate. Uh, dar iată că nu avem mijloacele respective fie că nu avem uh, mijloacele de a exercita presiune de la nivelul Uniunii Europene asupra acestor țări, fie că în țările respective nu se face nimic, că nu e de ajuns să ai doar o legislație, trebuie ca ea să funcționeze. Avem multe de făcut în uh, domeniul uh, modificării opiniei publice și aici trebuie să fim activi. Mie, mie îmi face mare plăcere și chiar sunt mândră că am fost uh, implicat în această activitate. Am uh, semnat împotrivă cu alți colegi și cu Soraya multe amendamente. Cred că până la urmă vom avea un text solid și vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc pentru mm, toate contribuțiile. Sigur că și uh, Comisia joacă un uh, rol important în tot acest proces. Înainte de a reveni la Soraya, așadar dau cuvântul unui reprezentant din partea Comisiei. Cred că e vorba de domnul Schmidt. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că îmi dați cuvântul. În primul rând vreau să o felicit pe doamna raportor, pe doamna Post, pentru acest raport de înaltă ținută nu numai că este foarte bine scris acest raport, dar este și extrem de percutant și la obiect. Comisia consideră că este important ca Parlamentul European să spună sus și tare ce crede despre situația actuală legată de includerea sau incluziunea romilor în Europeană. Comisia Europeană, de asemenea, își exprimă aprecierile uh, pentru toate amendamentele care au fost depuse. 252 de amendamente, pur și simplu impresionant această cifră. Și practic toate sprijină mesajul principal al doamnei Post. Aș vrea să subliniez un lucru, și anume că acest raport intervine la momentul oportun. Știți foarte bine că la cererea Parlamentului European, Comisia Europeană a elaborat un pachet în 2011, cadrul european pentru incluziunea romilor. Și acum a venit momentul să vedem ce facem în continuare, adică după anul 2020 și tocmai acum a intervenit această etapă în care Parlamentul European se poziționează foarte bine în legătură cu viitorul acestei inițiative și împărtășim pe deplin pozițiile exprimate. De asemenea, împărtășim o serie dintre ideile conținute în amendamente transmise inclusiv de raportorii din umbră. Uh, uneori, poate acestea conțin aceleași idei, dar formulate altfel. Uh, e adevărat că vorbim aici de 800, de ani de, 800 de ani de, de discriminare și de antițiganism, dar și sute uh, mai bine zis, zeci de ani, numai de când suntem împreună în Europa, în această formulă și luptăm împotriva discriminărilor. Trebuie găsit un echilibru, trebuie să spunem dacă există origini străvechi ale acestei atitudini antirome, dar să nu uităm nici ce facem cu uh, agenda de uh, incluziune socială astăzi, în zilele noastre, cum să schimbăm uh, viața oamenilor. Uh, E bine să am un limbaj percutant, dar nu prea dur și nu prea intimidant, pentru că progresele există. Încet, dar sigur se merge pe direcția cea bună. De asemenea, aș dori să mă întorc la ideea aceea cu libera circulație. Ceva absolut esențial. Da, orice cetățean european are dreptul la libera circulație. Uh, în acest sens, vreau să spun că apreciem foarte mult amendamentul 124, dar și 125 al domnului Bill din Suedia, care spune mai mult, spun mai multe despre acest drept, acest drept care este de nenegociat și care aduce în discuție tocmai răspunderea care revine statelor membre, așa cum se arată în document. Nu vreau să intru în amănunte, însă cred că este important sau nu ar trebui să tratăm cu ușurință calitatea sau, după caz, respectarea, nerespectarea acestor drepturi. Cât privește formulările, în general, Comisia își dorește o abordare mai Uh, mai atenuată. N-am dorit să preluăm o formulă cum este din raport care vorbește despre criminalitatea romilor. Înțelegem ideea, însă ar fi bine să fim prudenți când vine vorba de formularea propriu-zisă a acestor idei. Iată ce vreau să spun pe scurt, ca reacție, aștept cu nerăbdare să vedem cum va arăta raportul final consolidat, mai bine zis amendamentele, care vor rămâne la sfârșit adaptat, adoptate ca uh, amendamente de compromis uh, cu acel echilibru care trebuie găsit uh, între incluziunea socială, dar și nevoia de a arăta că există un adevărat anti-țiganism și nevoia de a uh, nu uita cadrul actual care trebuie să fie analizat, evaluat și, bineînțeles, să înțelegem și unde ne îndreptăm cu politicile noastre în, după 2020. Vă mulțumesc foarte mult și Comisia vă stă la dispoziție ca de obicei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această reacție pozitivă a Comisiei. M-aș întoarce la Soraya Post și vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru că s-au concentrat foarte bine pe acest subiect, pe acest dosar și asta se vede și din cele 252 de amendamente în sensul că nu este un uh, raport privind romii ca oricare altul, am mai făcut uh, alte rapoarte în acestea în ultimii ani, ci este vorba de un raport care merge încă și mai departe și Acum 20 de ani aceste fenomene se manifestau ca o, ceva legat de pură discriminare. Situația a evaluat. În orice caz, situația de astăzi cu cele 252 de amendamente arată că ne găsim într-o nouă etapă și dau cuvântul doamnei Post pentru remarcile de concluzie. Mulțumesc foarte mult, Claude, mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc și comisiei domnului Schmidt de la DG Justice. Într-adevăr, Încercăm să ajungem la un echilibru, deoarece lucrurile sunt absolut legate, interconectate, uh, sărăcia, incluziunea sau excluziunea socială și așa mai departe, toate sunt legate, deci dorim acest echilibru. Vreau să mulțumesc colegilor și raportorilor din umbră, bineînțeles. Este important, de bună seamă, să fim transparenți și să lucrăm împreună. Așa cum a spus colega Cecilia, nu e vorba aici de vreo valoare de stânga sau de dreapta, îmbrățișată de un partid uh, politic sau altul. Uh, pur și simplu e vorba de ceva care nu ține de partizana politic, ci de drepturi, de drepturi fundamentale. Însă pentru noi, parlamentarii care nu aparținem extremelor, precizez asta, este un subiect pe care nu trebuie să-l mușamalizăm, din potrivă trebuie să ne asumăm răspunderea, ne găsim în anul 2017 și privim spre victor, dar trebuie să nu ne fie rușine de ce uh, preconizăm, trebuie să reluzăm situația cu acești uh, cetățeni romi în Europa 10 milioane la uh, rând. Eu nu pot să mă odihnesc să mănânc și să mă simt bine cu viața mea când știu că sunt atâția și atâția uh, oameni care trăiesc uh, în, pe lângă gropile de gunoi, copii care nu pot să meargă la școală pentru că nu își permit nici măcar uh, un creion cu care să scrie sau pentru că nu au acces uh, la diverse școli pentru că sunt în zone segregate. De aici și nevoia acestui raport de inițiativă. Bineînțeles că voi vedea ce facem și la atelierile cu raportorii din umbră și sper să ajungem la amendamente de compromis care să nu piardă pe drum sufletul, esența acestui raport. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumesc, îți mulțumesc încă o dată și mulțumim și raportorilor din umbră și votul va avea loc pe 28 septembrie. Mulțumim pentru toți cei care au participat la dezbatere. Acum strategia EU-Africa pentru dezvoltare, strategia europeană. E vorba de un proiect de aviz care pe fond e dezbătut la Comisia DEVE. Doamna Cecil Kienge este responsabilă? Domnul președinte se întrerupe. Da, mi s-a spus numai ce că, deși raportorul a sosit la timp, nici comisia și nici raportorul din umbră nu sunt în sală. A, nu, de la PP o avem pe doamna Mețola. Deci cine nu este de fapt în sală? Întreabă domnul președinte. Putem să Continuăm, da. Așa, după cum spuneam, pe 29 iunie am avut un prim schimb de vederi cu Comisia și cu SAE pentru comunicarea comună în legătură cu un uh, parteneriat renoit uh, cu Africa și am discutat mai cu seamă managementul migrației și a mobilității și doamna Kienge se va concentra pe asta. Uh, Uh, raportori din umbră s-au întâlnit și pe 21 iulie apoi. Acum uh, vom vedea ce spune doamna Chienghe și apoi raportorii din umbră, cel puțin uh, o avem pe doamna raportor din umbră de la PPE, într-o primă instanță. Haideți să dăm cuvântul așadar lui Cecil. Mulțumesc foarte mult, Claude, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Proiectul de aviz se concentrează pe modul în care putem să gestionăm migrația și mobilitatea, factori care sunt absolut esențiali pe planul economic, economic și al securității pentru stabilitatea Europei, dar și a Africii. În ciuda faptului că anumite guverne au avut o poziție foarte strictă în ultimele ani, numărul de azilanți uh, provenind din Africa nu va scădea în viitor. Uh, rutele de migrație uh, se schimbă, dar nu numărul de migranți. Fenomenul migratoriu trebuie să fie luat în considerare în toată amploarea și globalitatea sa. Toate entitățile locale, internaționale, dar și ONG-urile diaspora, toată lumea trebuie să fie implicată la fiecare nivel în luarea de decizie. Deci trebuie să vedem în primul rând care sunt cauzele profunde ale acestor mari mișcări de refugiați și de migranți cărora trebuie să le se cunoască aceleași drepturi și aceleași uh, drepturi și libertăți um, pentru că e vorba de oameni care fug de mizerie, de sărăcie și de uh, persecuții. De asemenea, să nu uităm țările de, de tranzit și de origine să nu uităm nici traficul de ființe uh, umane. Uh, aici trebuie deschise anchete, pe cum și pe tot ce înseamnă uh, problemele financiare. E nevoie de migrație pe căi legale. Apoi să facilităm mobilitatea și libera circulație a persoanelor în Africa, dar și între Africa și Uniunea Europeană. Africa și Uniunea Europeană au interese comune și o răspundere împărtășite în gestionarea acestui fenomen al migrației. Dacă vrem cu adevărat să uh, contribuim la o nouă dinamică, dinamică, în dezvoltare, trebuie să clădim aceste punți uh, construite așa cum trebuie, iar tocmai aici intervine mobilitatea și imigrație, care pot să îmbogățească societățile noastre să relanseze democrația, dezvoltarea statul de drept, dar și buna guvernanță. Vă mulțumesc și aștept comentariile dumneavoastră pentru ca să uh, ne îndreptăm spre documentul final. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Îți mulțumesc foarte mult pentru că ești o persoană ideală pentru a discuta despre asta. Ai lucrat foarte mult pe toate dosarele legate de parteneriatul nostru cu Africa și în doamna Mețelu înlocuiește pe doamna Dația, are cuvântul. Mulțumesc. După cum ați spus, o înlocuiesc pe Rashida Dati, care nu putea să fie astăzi aici. Rashida vrea să-i mulțumească raportoarei pentru proiectul de aviz, pentru a produce un text uh, consecvent cu ce s-a stabilit la uh, prima noastră reuniune. Raportoarea a decis să se ocupe doar de uh, chestiunile de migrație în relația lor cu strategia UE-Africa. Într-adevăr, și noi credem că pe, că pe acest lucru trebuie să punem accentul și repetăm că nu se va putea rezolva criza migrației fără o implicare puternică a continentului african. Trebuie să sporim colaborarea, să reintroducem acordurile de readmisie și să ne asigurăm că acestea sunt respectate pe deplin. Trebuie să promovăm parteneriate solide cu statele africane ca să oferim șanse pentru cetățenii de pe ambele continente. Însă, considerăm că un aspect major lipsește, din acest aviz și anume doamna Dati consideră că și combaterea terorismului trebuie integrată în text. Terorismul nu este doar o cauză importantă a migrației, ci și un obstacol în calea creării unui mediu propice creșterii și pentru garantarea securității cetățenilor. Nu se poate nega faptul că dezvoltarea este uh, strâns legată de uh, pace. Însă, cetăț- însă, cetățenii din multe state sunt perturbați de grupări teroriste în state deja fragile. Grupări cum e Boko Haram încearcă să distrugă ceea ce clădim noi și acest fenomen are consecințe foarte grave pentru ambele continente. De aceea, Raportorul, raportoarea noastră din umbră dorește să pună accentul pe schimbul de informații cu scopul de a demonta rețelele terorisme și teroriste și de asemenea uh, sunt foarte importante măsurile antiterorism. Doamna Dati așteaptă cu nerăbdare colaborarea cu raportoarea și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Valero de la Verzi. Mulțumesc foarte mult și eu vreau să-i mulțumesc uh, lui Cecil pentru acest document excelent. Sunt de acord cu el în mare parte. Este clar uh, ce ați spus. Avem câteva zile la dispoziție pentru a redacta amendamente și cred că este foarte important să includem ideea că asistența pentru state terțe nu trebuie să uh, depindă de migrație, nu trebuie să fie condiționată de limitarea migrației. Se vorbește despre catastrofe naturale în text, dar nu și despre schimbările climatice. Și de multe ori, catastrofele naturale sunt provocate de schimbările climatice, dar nu întotdeauna. Schimbările climatice nu se fac simțite doar sub formă de catastrofe, ci pot uh, avea efecte pe termen lung, cum ar fi o secetă pe termen lung, care îi obligă pe cetățeni să uh, se mute în altă parte, să plece de la țară în orașe și ulterior să emigreze. Deci trebuie să vorbim despre schimbările climatice în totalitatea lor, nu doar uh, uh drept cauză a dezastrelor. Și un alt lucru foarte important este și migrația legală. Nu trebuie să fie accesibilă doar celor cu uh, studii universitare sau celor care uh, fug uh, din cauza războiului sau a nesiguranței. Migrația legală trebuie să fie accesibilă și pentru cetățenii cu studii medii, care vor pur și simplu să se mute în altă parte ca să-și poată hrăni familiile putem fi siguri că ei, dacă nu au uh, căi de acces legale, vor uh, încerca să traverseze Mediterana sau o vor lua pe alte căi. Trebuie să țintim deci și acest grup și trebuie să ne gândim și la sistemul de readmisie trebuie, și la sistemul de uh, remitențe, trebuie ca migranții să poată trimite bani acasă. Sigur că situația se ameliorează, însă anumiți migranți, mai ales cei fără acte, nu reușesc să uh, profite de aceste șanse. Un alt lucru important este să ne concentrăm asupra tinerilor. Dacă credem că Africa este singurul continent care nu are o populație mai în vârstă, uh, nu știu dacă avem dreptate, dar este adevărat că au o populație tânără în multe state, dar motivele sunt uh, epidemii, cum a fost și epidemia de SIDA, uh, care a mai scăzut, dar există în continuare, și de asemenea din cauza conflictelor. Avem aceste populații foarte tinere și e o mare provocare pentru statele africane. Și noi trebuie să ne concentrăm asupra lor. Liderii africani ne spun că uh, trebuie să ne concentrăm pe tine. Cred că e foarte important să o facem și în acest aviz. Mulțumesc. Domnul Van Orden. Uh, Mulțumesc mult, domnule președinte. Mă scuzați, uh, vorbiți despre strategia UE Africa? Da, da. Sunteți de la Comisia AFET? Da, dar sunt suplean și la Comisia LIBE. Vă rog. Și vorbesc în numele domnului Vistisen, care este raportor din umbră pe acest aviz. Din păcate, nu poate fi prezent astăzi aici și vă rog să îl scuzați. Vorbim doar despre un aviz, într-adevăr, însă eu am uh, analizat raportul inițial și cred că este deficitar din mai multe puncte de vedere și cred că trebuie să le abordăm la comisia noastră. Un subiect minor, Parlamentul a realizat un raport privind angajamentul UE Uh, în uh, operațiunile de menținere a păcii împreună cu Uniunea Africană și acest lucru nu se pomenește la considerentele din raportul de bază și este foarte important din punctul de vedere al Comisiei Libe, printre altele. O concluzie importantă a raportului aceluia a fost uh, faptul că programul de uh, crowdfunding nu a fost sustenabil și că facilitatea africană pentru pace trebuie să fie condiționată, trebuie ca și Uniunea Africană să își mărească contribuția la uh, finanțarea acestor operațiuni. Și un alt punct care lipsește cu desăvârșire este tot ce ține de minele antipersonal Mulți uh, știți că aceste mine sunt o mare problemă în Africa, au un impact negativ asupra dezvoltării, dar și asupra securității și cred că trebuie să se menționeze acest lucru aici. Se pomenește și corupția. Există un efort de a se vorbi despre corupție pe ambele continente, însă sigur că respectăm Africa, însă nu cred că nivelul de corupție cu care ne confruntăm în Europa se apropie sau poate fi comparat cu nivelul de corupție care uh, este prezent în foarte multe state africane. Nu în toate, însă în multe dintre ele. Acolo, activele naționale sunt pur și simplu jefuite și acest lucru cauzează sărăcia continuă a acestor state. Și un alt vector important care e rar pomenit este cel legat de creșterea populației. Nu e vorba doar de o creștere, e o adevărată explozie demografică. Și văd că nu se menționează eforturile de promovare a planificării familiale. Pentru că Cred că și aceasta ar fi o contribuție importantă, însă principalul subiect, cel puțin din perspectiva comisiei noastre, este migrația. Și știu că e un subiect foarte delicat, știu că colegii au opinii diferite pe acest subiect, putem să vorbim despre, uh, fac, despre factorii care cauzează migrația și acest lucru într-adevăr apare oarecum, uh, Însă, cred că trebuie să avem o abordare mai realistă și mai uh, fermă în această privință. Obiectivul nostru trebuie să fie, în mod clar, să reducem considerabil, ba chiar să oprim migrația în masă necontrolată dinspre Africa spre Uniunea Europeană. Acesta trebuie să fie obiectivul și nu cred că există niciun fel de indiciu că oamenii s-ar gândit la asta. Dacă mă uit la raportul de bază, văd că secțiunile referitoare la migrație sunt extrem de slabe. Nu e suficient, după părerea noastră, după părerea mea, să solicităm uh, o consolidare a cooperării cu statele de origine și de tranzit. Avem nevoie de idei mai concrete. Mă liniștește vag faptul că unii din liderii europeni din Spania, Germania și în alta reprezentantă a Uniunii Europene s-au întâlnit la Paris pe 28 august și au uh, scos câteva idei noi referitoare la hotspoturile uh, care trebuie create în anumite state africane pentru a uh, se răspunde la această chestiune a securității și a punctelor de control. Deci, cred că putem să scriem liniștiți rapoarte despre cât de bine și frumos e totul și ce fac uh, oamenii și ce ar trebui să facă, însă nu e de ajuns. Domnule președinte, știu că mulți colegi uh, nu vor fi de acord cu mine. Cu toate acestea, cred că sunt anumite omisiuni în raport la care trebuie să răspundem. Vă mulțumesc. Um, mulțumesc. Am să dau cuvântul comisiei, dar ați făcut mai multe sugestii, uh, punând accentul în primul rând pe migrație, dar și doamna Kenge pune accentul în raportul său pe gestiunea migrației. Am avut un prim schimb de opinii cu uh, uh, în trecut am să o rog și pe doamna Kenge să vă răspundă la sfârșit, dar văd că a mai cerut cineva cuvântul, tocmai când voiam să dau cuvântul comisiei. E vorba de doamna Zipel, care văd că acum e ocupată cu o altă conversație. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu știam că s-a terminat deja lista de vorbitori. Vreau să adaug niște comentarii pe acest aviz foarte important al Comisiei Libe. Vreau să vă rog pe toți să vă amintiți că am avut o dezbatere foarte extinsă săptămâna trecută în legătură cu unul dintre statele membre și foarte mulți vorbitori de la diferitele grupuri din Parlament au spus că este foarte important ca valorile noastre comune, democrația și statul de drept, să stea în centrul uh, activităților Uniunii Europene și s-a spus că este foarte important să se promoveze uh, și în Uniunea Europeană, nu doar în afara ei. În legătură cu acest raport, cred că este esențial să facem tot ce putem și în colaborarea cu state terțe, ca să sprijinim și să uh, consolidăm pacea, democrația și statul de drept și în state terțe, ținând cont nu doar de, ci și de faptul că fără toate acestea și ținând cont de corupție și dictatură în diferite state africane, nu se va întâmpla decât să sporească migrația și tot noi va trebui să ne ocupăm de această problemă. Un alt subiect și cred că um, să nu uităm că e un raport DEVE, un alt subiect important este deci sărăcia și lipsa de perspective pentru oameni. E clar că cine nu vede uh, o șansă de viitor în țara lui, vrea să plece în altă țară. Asta au făcut-o și europenii timp de multe sute de ani, acum e rândul celor din statele africane. Și dacă mă uit la raport, cred că trebuie să ne asigurăm că avem politici coerente în acest domeniu. Pentru că una e să vorbești despre ajutor pentru dezvoltare, să cheltuiești bani pentru asistența pentru dezvoltare în statele terțe, unde nu există perspective pentru cetățeni și există sărăcie, dar trebuie să ne și asigurăm că acest efect al asistenței pentru dezvoltare nu este contrabalansat de alte politici, politica comercială, agricolă, de pescuit și toate celelalte. Sper că acest raport uh, să sporească conștarea în rândul tuturor că uh, dezvoltarea, în general, dar mai ales în contextul migrației, nu este singurul lucru de care trebuie să ținem cont. Trebuie să regândim întreaga gamă de politici uh, în colaborare cu statele terțe pe continentul african și ca să schimbăm ceva, este necesar să încercăm nu doar să facem noi tot ce putem ca să ameliorăm situația, ci și să includem partenerii internaționali și să dăm statelor de origine și de tranzit o șansă să se exprime și să ne spună ce le-ar ajuta să-și amelioreze situația. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Birgit. Marie Cristin, ai sosit acum, vrei să iei cuvântul? Ești raportor din umbră pentru GUE. Știu că abia ai sosit, dar vrei să iei cuvântul? Mulțumesc. Da, rapid. cer scuze, am fost la subcomisia DROA ca să pregătim Consiliul pentru Drepturile Omului care va avea loc la Geneva și am discutat cu reprezentantul special al Uniunii Europene la acest Consiliu. Vreau să-i mulțumesc lui Cecil pentru munca sa, am ascultat intervenția lui Birgit. Sunt în parte de acord cu ce a spus. Ce mă preocupă pe mine este uh, să fie clar uh, interesul reciproc al populațiilor vizate. Eu cred că trebuie să avem uh, discuții cu partenerii africani, dar uh, poate ar trebui să facem acest lucru la modul mai nuanțat și fără a-i considera egal pe toți șefii de state și de guverne. Și de asemenea trebuie să ținem cont de situația reală a statelor și de situația drepturilor omului în fiecare stat uh, vizat. Ce se vede la ora actuală îmi dă impresia că uh, Uniunea Europeană pune în primul rând accentul pe uh, discuție și parteneriat în domeniul economic, uh, cu crearea acordurilor de parteneriat economic. Eu nu suport acest termen de parteneriat economic cu Africa, uh, pentru că mi se pare că se subînțelege pe undeva că discutăm uh, pe picior de egalitate. Ca și cum am avea aceeași situație economică și noi și africanii. Eu nu zic că nu trebuie să avem discuții și să ținem cont de ce este în joc, însă trebuie să ținem cont înainte de toate de realitate. Și e valabil și în ceea ce privește migrația. Interesele europene ar merita să fie mai nuanțate, pentru că, desigur, pe acestea le susțin șefii de state și de guverne și trebuie să ținem cont și de situația reală. Deci, cred că voi depune diferite amendamente în acest sens. Este o miză foarte importantă pentru viitor cu condiția ca Uniunea Europeană să își joace rolul, adică nu doar să se preocupe de negocierile pe care le-aș numi eu neocolonialiste, ci de interesele uh, pentru viitorul Africii și viitorul umanității în general, pentru că cred că există mize reale. Dacă continuăm să uh, dăunăm situației așa cum se întâmplă astăzi, o să ajungem la catastrofe care vor fi foarte grele pentru generațiile viitoare și mie nu-mi convine acest lucru. Okay, thanks. So before I go back to the rapporteur... Mulțumesc. Știu că e doar un aviz, dar e un subiect foarte important, într-adevăr. E o mare provocare. Nu știu cine ia cuvântul în numele comisiei, pentru că ați venit cu întârziere. Deci cine intervine? Pe subiectul acesta al parteneriatului uh, privind migrația. Just briefly, we have a vote at Rapid, vă rog. Este în Action Service. Da, voi vorbi numele Serviciului de Acțiune Externă și uh, eu sunt uh, director adjunct al uh, Diviziunii pentru Africa. Salutăm atitudinea proactivă a Parlamentului European și implicarea acestuia în procesul de pregătire a summitului e importantă, foarte importantă și dimensiunea interparlamentară a acestui summit. Deja am avut ocazia să uh, participăm la elaborarea proiectului de raport elibera, uh, uh, mă scuzați, elaborat de domnul Ponga, iar acum examinăm proiectul de aviz al Comisiei Libe, care se concentrează mai ales asupra migrației și principalul subiect al summitului va fi invest investițiile în tineret, însă și imigrația va constitui un subiect important pe agenda summitului, împreună cu pacea și securitatea eh, și alte chestiuni. Proiectul de aviz menționează pe drept principiile fundamentale eh, care, de care trebuie ținut cont când vorbim de migrație, solidaritate, responsabilitate, responsabilitate reciprocă, sunt chiar eh, principiile care subliniez stau la baza procesului de la Valeta și planului de acțiune de la Valeta. Deci uh, ce discutați dumneavoastră aici uh, și ce facem noi uh, se situează pe aceeași linie. Salutăm referirea făcută la mm, cauzele migrației, la vectorii acesteia, subdezvoltarea, așa mai departe. E important și faptul că dumneavoastră vă doriți o cooperare eficientă în combaterea traficului de ființe umane, Mm, după cum știți, uh, sunt fenomene dramatice, aduse la pierderea multor vieți omenești și apoi dumneavoastră recunoașteți și rolul important jucat de diaspora africană sau în acest context. Deci nu avem multe de obiectat uh, și uh, ne oprim aici cu comentariile înaltul reprezentant, menționăm de asemenea că acum câteva zile a participat la o întâlnire gratuită de președintele Macron al Franței pe această chestiune și e un subiect care e de prim plan în agenda noastră și relațiile noastre cu continentul african și cu Uniunea Africană. Vă mulțumesc! You, was there going to be a separate word from the Commission? Vezi, dacă mm, Comisia Europeană dorește să ia cuvântul, că am auzit eh, ce a spus reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă, noi am avut un schimb de opinii și în iunie, deci nu doriți să mai luați cuvântul și acum, foarte bine, atunci eh, dacă Sofie Intfeld văd că a dorit să ia cuvântul, Sofie, da, foarte pe scurt și vă rog să mă scuzați că am întârziat eh, sau ați început o dată mai devreme, însă, oricum, vorbim de parteneriat, vorbim despre dezvoltare, sigur, să spun cuvinte frumoase, dar sunt câteva mm, semne de întrebare importante la care vreau să mă refer, mai ales eh, aș spune că am văzut eh, în mass media în ultimele săptămâni că se plătesc mulți bani către ceea ce se numește Brigada 48, anume o organizație de tip criminal. Vedem eh, o tendință uh, prin care așa numitele parteneriate și soluții comune și cum s-or mai numi ele, practic, înlocuiesc politici comune de azil și migrație. Asta însemnând că există un cadru diferit în care trebuie să acționăm acum și un rol diferit de jucat pentru Parlamentul European. <laughs> Practic, rolul se referă la zero sau aproape la zero. Deci, ar trebui să vorbim doar despre aceste parteneriate, și, ci și despre tot ceea ce se întâmplă pe lângă acestea. Și aș vrea niște informații și în legătură cu ce controle se fac, ce audit se face pentru banii care sunt cheltuiți. Dacă cheltuim uh, bani uh, pentru uh, formarea în domeniul drepturilor omului a padei de coastă din Libia. Aș vrea și eu să știu cine verifică ce se întâmplă cu banii investiți. Cine, cine face verificările? Noi știm că sunt foarte puțini cei care dore, doresc să participe. E povestea asta cu așa numită Brigadă 48. Serviciile uh, externe ale altor țări nici măcar nu îndrăznesc să se ducă în teritoriul controlat de această brigadă 48. Deci pe, pe ce anume cheltuim noi banii? Uh, Iată, prin Italia trec miliarde de euro spre Libia. Aș dori și eu să știu cum funcționează lucrurile într-un context european. Nu-i prima oară că se întâmplă aceste lucruri. Ne <laughs> amintim, bunul nostru prieten domnul Berlusconi a încheiat un târg cu domnul Gaddafi și n-a prea fost un succes răsunător. Așadar, Păcat că sunt puțini oameni în sală, că e un subiect foarte important, cred eu. Vorbim de miliarde de euro care sunt cheltuiți uh, alte activități în legătură cu care nu știm uh, nu știm care sunt detaliile, nu știm care e impactul, nu știm ce sens au ele în ce privește drepturile omului, nu știm ce se întâmplă cu banii ăștia. Poate există și moduri mai bune de a ne sluji cetățenii în loc să trimitem în deșertul din Libia miliarde de euro. Uh, președintele, mulțumesc. Da, nu sunt mulți de la Libia, nici uh, Dar, uh, oricum, îți mulțumesc că ne reamintești uh, lucrurile acestea la sfârșitul acestei dezbateri atât de importante. Sigur, mă grăbesc să dau cuvântul uh, lui Cecil Kienge, dar ne reamintești pe drept cuvânt că a existat un proces. E bine că sunt aici și membrii AFET și, sigur, Păcat că procesul decizional cu Mali, Afganistan se ia la nivel informal și faptul că Parlamentul iată, este tras cumva pe linie moarte, nu ne mulțumește deloc și vreau să se înregistreze acest lucru. Vrem să fim implicați. Poate că avem opinii diferite, după cum a spus domnul Van Orden, dar nici măcar nu se va face auzit această diferență. Totuși trebuie să fie auzit glasul nostru, în general. Deci mulțumim doamne Intfel, pentru că ne reamintește faptul că noi nu, vom avea un cuvânt nespus, practic. Final în doilea rând, Dragi colegi, din nou spun, raportul sau avizul se concentrează pe migrație, parte, nu pe parteneriate de mobilitate. E un eufemism, doamna, în fel de dreptate. Noi trebuie să știm cum se desfășoară lucrurile în detaliu și iată, acum trebuie să examinăm ce înseamnă lucrurile astea și uneori se va face la nivel informal. Doamna Kenge e raportoarea noastră și are multă experiență cu țările africane, trebuie să, ea este cea care stabilește nivelul de severitate, de duritate al acestui raport. Amendamentele trebuie depuse până vineri, nu avem mult timp la dispoziție, trebuie să vedem pe ce ne concentrăm noi, noi de la LIBE, cum uh, elaborăm lucrurile, pentru că cu Comisia, cu Serviciul de Acțiune Externă, e o chestiune care se dezvoltă rapid, vedem noile tendințe, cum apar, vedem ce s-a întâmplat la uh, recentele reuniuni. Deci, spun asta pentru că trebuie să fim conștienți că e un subiect foarte important. Știu că doamna Chienghe nu are deloc o sarcină ușoară, dar dacă aș vrea să răspund acum unor întrebări specifice, dar să ne și explice care e direcția în care ne îndreptăm cu documentul, mai ales ce privește parteneriatele acestea pentru migrație. Grazie, Claude. Doamna Chienghe, mulțumesc, Claude, și în primul rând vreau să mulțumesc colegilor pentru contribuții, multe dintre care, sincer vorbind, vor fi reluate în aviz, pentru că au fost contribuții foarte importante care vor putea să schimbe din temelii uh, documentul nostru. Am auzit că s-a vorbit despre abordare realistă și de la asta vreau să, să încep, să vă spun că nu e realist să credem că putem bloca acest fenomen, care în sine e unul istoric și unul structural. Cred că noi trebuie să ne dăm seama de asta. Doar abordare realistă, uh, o abordare realistă poate fi doar una holistică. Am vorbit despre asta de multe ori în comisia noastră, am, am elaborat și o rezoluție și eu cred că uh, noi trebuie să ne bazăm pe munca făcută până acum la Comisia Libe ca să explicăm că o abordare holistică e soluția și dacă ne dorim să gestionăm acest flux migratoriu. Comisia Libe trebuie să se concentreze asupra aspectelor specifice ale fenomenului și cred că începe astăzi să vorbim, cum s-a vorbit aici despre terorism, temă care e inclusă în punctul 2, Eh, ca fiind una din cazurile care stau la baza fenomenului, dar dacă ne concentrăm asupra eh, terorismului, mm, vom da greș. Noi trebuie să avem o rezoluție globală, o abordare holistică, nu să ne concentrăm pe puncte specifice. Iată, terorismul ne eh, duce în afara obiectivului principal al avizului. Este un aviz la adresa rezoluției Ponga să nu uităm. Și trebuie să încercăm să uh, ne concentrăm pe unele elemente care au apărut de altfel și în uh, spusele lui Birgit. Sunt de acord cu majoritatea celor spuse de doamna Zipal. Abordarea mea va fi exact aceea, deci să rămânem pe aspecte specifice și să nu deviem de la această abordare care trebuie să fie una holistică. Vă mulțumesc! Okay, thanks, Cecil. Um, we... Președintele, mulțumim, Cecil. Așadar, termenul pentru depunerea amendamentelor va fi pe 8 septembrie, deci vineri, și se va vota în Comisia Noastră Liberă pe 28 septembrie. Vă mulțumesc pentru această dezbatere, am intrat în detaliu, e doar un aviz, dar e foarte importantă această chestiune și vă mulțumesc pentru faptul că am analizat-o în detaliu. Dragi colegi, la 16.40 avem uh, un vot, așadar întrerupem 10 uh, minute până la 16.40, dar vă rog să vă reîntoarceți punctual pentru vot. Vă mulțumesc. Și să vă rog să aveți și cartelele de vot pregătite.

Please take your seats, colleagues. We'll start at 16.40. Da, așa cum spuneam, uh, trebuie să începem votul la 16.40. Okay, colleagues, if everyone is ready. Dragi colegi, dacă sunteți gata, haideți să începem uh, votarea. E vorba de un proiect de decizie de în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în cazul uh, nfni Crilamidei. Raportul este domnul Ortof. Dacă nu doriți să luați cuvântul domnului Ortof, putem trece direct la vot. Așa vom și face. Deci e un singur vot, uh, vot electronic. Votul s-a deschis. Just indicate with your hand. Da, dacă nu aveți cartelă de vot, vă rog să ridicați mâna. Cam așa cum vă arăt eu. Lopez Aguilar will be counted. Deci va fi uh, numărat și votul domnului Lopez Aguilar. Votul s-a închis și se adoptă 32 de voturi pentru, niciunul împotrivă și o abținere. Felicitări domnului Otofă. And that is the end of voting time, colleagues. Și am și încheiat voturile cu această ocazie, dragi colegi. We just take a pause, colleagues, until 16.40. Mai luăm o pauză până la 16.45 și apoi trecem la punctul 7. E vorba de un schimb de opinii cu domnul comisar Avramopoulos. Deci o pauză până la 16.45. Însă vă rog, rămâneți în sală pentru că urmează acest schimb de opinie despre care vă vorbeam. E ultimul punct pe o de zi. Okay, dear colleagues, thank you very much for your... Dragi colegi, vă rog, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență în această după masă și ultimul punct pe ordinea de zi este ocazionat de prezența domnului comisar. Îi mulțumim foarte mult. Pentru prezența sa îi mulțumim și domnului uh, Garkov de la EULISA. Ne concentrăm pe sisteme informaționale mai puternice, mai inteligente, sunt lucruri deosebit de importante, legate strâns de temele noastre predilecte aici la Comisia Libe. Și vă mulțumesc deci încă o dată pentru prezență în această după masă cu titlul introductiv, dragi colegi. Acest punct informativ urmează publicării comunicării Comisiei în ce privește sistemele mai puternice și mai inteligente de informații pentru frontiere de anul acesta. Ne-am mai, apucat, ne-am mai ocupat de aceste subiecte și în trecut o serie întreagă de propuneri ne-au trecut uh, prin fața ochilor, EUDAC, uh, SIS și așa mai departe, dar bineînțeles Uh, există și grupuri de înalt nivel unde se discută interoperabilitatea acestor sisteme. E foarte bine că domnul comisar ne onorează cu prezența sa. Sunt subiecte, încă o dată, foarte importante pentru noi, bineînțeles, și extrem de tehnice, nu mai puțin uh, importante și, inclusiv din punct de vedere politic, îl întâmpin așadar cu mare plăcere pe domnul comisar, care o să ne dea ultimele informații disponibile în acest subiect și pe directorul Eulisa o să îl invit mai apoi să ia cuvântul. Mulțumesc, dragi colegi, pentru că v-ați făcut timp pentru a veni la uh, această informare din această dupămasă. Domnule Dimitris, așadar, ce se mai întâmplă în acest domeniu atât de important și, apropo, bun venit înapoi după vacanța de vară. Vă urez la rândul meu uh, o reîntoarcere plăcută la treabă. Sper că v-ați odihnit bine. Lunile viitoare nu vor fi ușoare, dar suntem pregătiți pentru asta. Mulțumesc încă o dată Comisiei Libe și dumneavoastră, domnule președinte, pentru invitația pe care mi-ați adresat-o la această ședință deosebit de importantă de astăzi. Și mă bucur foarte mult că începem această nouă etapă cu această discuție. Munca pe dosarele respective continuă și va trebui să ne întâlnim de multe ori în viitor să discutăm uh, aceste aspecte, însă astăzi ne concentrăm pe ultimele evoluții în domeniul interoperabilității sistemelor și, și de propunerea noastră de a consolida agenția EULISA. Nu trebuie să mai revin asupra importanței unui schimb fluid de date între statele membre, agenții, autorități polițienești și judiciare, precum și cu serviciile de informații. Sunt, bineînțeles, o serie de provocări astăzi pe care le vom avea și în viitor, dar trebuie să ne îngrijim și de așteptările cetățenilor. Trebuie să construim un mediu bazat pe încredere și să solicităm statelor membre să exemplifice această încredere. Fără această componentă solidă nu vom avea o uniune autentică și sigură. Atacurile de la Barcelona, Turcu, Londra, Stockholm și mai de mult la Berlin arată fără urmă de îndoială că în multe dintre aceste atacuri un schimb de informații la timp și eficient ar fi putut salva vieți omenești. Avem o serie de instrumente la dispoziție deja, sisteme de schimb de informații în slujba securității noastre, inclusiv în ce privește securizarea frontierelor. E vorba de Schengen, sistemul de vize, Eurodac, Europol, Prum și așa mai departe. Foarte rapid suntem pe cale de a implementa sistemul nostru PNR, Registrul Pasagerilor European. Știți asta foarte bine. Am cerut de nenumărate rânduri statelor membre să exploateze pe deplin toate aceste sisteme. Lucrăm din greu pentru a sprijini statele noastre cu finanțare, cu experți și cu facilitarea schimbului de bune practici în ultimul an și mulțumită învățămintelor trase, trase din atacurile teroriste, din păcate, am avut o uh, mare uh, și bună evoluție a consolidării sistemelor noastre, inclusiv sistemul de vize. S-au făcut multe, dar e loc și de mai bine. Nu e vorba numai de cantitate. Nu e vorba de a avea încă și mai multe sisteme de informații. Avem suficiente. Trebuie să folosim instrumentele la dispoziție deja și trebuie să completăm lacunele care mai persistă în această arhitectură informațională din Europa. Dorim un pachet de propuneri care să consolideze, să îmbunătățească sistemul de vize Schengen. L-am avut anul trecut, în decembrie, și știm că domnul Coelho facem pași mari înainte în acest dosar. Dorim un sistem de intrări-ieșiri extrem de modern care să servească granițelor noastre externe. Vreau să mulțumesc uh, domnului Diaz de Vera și tuturor raportorilor din umbră, pentru că s-a ajuns la un acord cu Consiliul și aștept cu mare nerăbdare să adoptăm pachetul final în octombrie. Propunem un nou sistem european de călătorie și uh, autorizație care va fluidiza acordarea, nu, mobilitatea călătorilor în Europa, cei care nu au nevoie de viză. Deocamdată nu avem informațiile de care avem nevoie pentru acest sistem. Știu că doamna Gal muncește din răsputeri pe acest dosar și sper că se va adopta cât mai curând posibil. Vă îndemn să faceți asta. În sfârșit, în iunie, Comisia a aprobat un registru de condamnări penale pentru ce condamnați în țările terțe pentru a acorda informațiile care se impun procurorilor, polițișor și așa mai departe la controlul la frontiere. În ce privește interoperabilitatea, avem o propunere în masa de discuție, dar ea nu este suficientă. La ce servesc aceste sisteme dacă ele sunt izolate unul de celălalt, dacă nu comunică. Informațiile noastre trebuie să fie interoperabile pentru a funcționa. Însă ele trebuie să fie conectate și pe plan național și pe plan european. Respectarea legii, ă, grăniceri, servicii de informații toate aceste entități au nevoie de informații fiabile de la toate sistemele disponibile pentru a lua hotărârea care se impune la momentul oportun. Interoperabilitatea trebuie să presupună și acțiunile care pot fi luate în perimetrul poliției, dar și în afara acestui perimetru. E vorba de prevenție, de anchetare, de descurajare și, după caz, de uh, incriminare sau condamnare a uh, infracțiunilor penale. Toate acestea trebuie să însemne o interoperabilitate între sistemul de vize de intrare, Eurodac și Europol, așa cum am propus. De-a lungul anului 2016, grupurile de experți pe care, grupul de experți pe care l-am creat a analizat o serie de astfel de opțiuni de interoperabilitate, evaluând sistemele actuale și posibile în viitor, precum și mm, bazele de date Europol, Interpol, Prum și alte instrumente și mm, uh, sisteme de la alte instituții, pentru a putea avea o arhitectură cât mai completă. E vorba de o nouă abordare a gestionării datelor pentru um, securizarea granițe, granițelor și asta cu un sistem interoperabil. Mi s-a confirmat că se poate obține așa ceva respectând pe, drept, pe deplin drepturile fundamentale, mai cu seamă protecția datelor, care este foarte importantă. Am subliniat faptul că uh, Sistemele, fiecare în parte, trebuie să respecte uh, principiile necesității și proporționalității. Trebuie să-și mențină pre prevederile specifice de protecție a datelor, care înseamnă cine are acces la date, care sunt limitările pentru categoriile de date, minimizarea datelor și, date, și tot ce înseamnă uh, retenția datelor. Vreau să vă spun clar, nu suntem pe cale de a construi un sistem de tip Big Brother. Interoperabilitatea nu trebuie să fie percepută ca o provocare la adresa drepturilor fundamentale. Nu, din potrivă, acesta este folositor pentru drepturi fundamentale, pentru securitate, pentru mobilitate. Este o ocazie pentru a avea o protecție mai bună, mai eficientă, mai robustă, un sistem mai modern de gestionare a informațiilor. Însă e nevoie de o serie de garanții pentru drepturile noastre fundamentale. Acesta este uh, esențial. Trebuie să ne uh, asigurăm că aceste lucruri există înainte de a avansa cu aceste dosare. Iată de ce Agenția pentru Drepturile Fundamentale și uh, Autoritatea de Supraveghere a Protecției Datelor sunt foarte implicate în acest proces. Am avut întâlniri tehnice împreună cu Parlamentul dumneavoastră și cu Consiliul pentru a avea uh, o viziune comună în ce privește pașii de urmat când vine vorba de impunerea interoperabilității până în 2020. Sunt uh, convins că până la sfârșitul acestui an vom putea să avem în discuție o propunere solidă pentru a putea să avem sisteme de informații și informare interoperabile eficiente. Îi mulțumesc domnului Galkov și instituției sale pentru contribuția la munca noastră și pentru, de fapt, o muncă de înaltă ținută pe care au desfășurat-o. EULIZA reprezintă o piatră unghiulară în munca noastră pe interoperabilitate. Agenția deja joacă un rol foarte important în supervizarea sistemelor de informații actuale, cum ar fi sistemul VIS, sistemul Schengen, dar și alte sisteme, cum ar fi uh, Uh, viitoare, cum ar fi sistemul de intrare-ieșire, precum și cel numit ETIS, care vor fi adoptate în curând, iar în iunie, tocmai asta am făcut, am propus un mandat revizuit pentru agenția EULISA, care subliniază rolul său, importanța sa, asigurarea unor date de înaltă calitate. De asemenea, agenția va găzdui toate aceste noi sisteme de informații pe care le-am menționat, cu toate de uh, resursele care îi se cuvin pentru a putea să-și asigure misiunea. Onorabil membri ai Parlamentului, dragi colegi, trebuie să asigurăm cetățenilor noștri securitatea maximă. Asta înseamnă și sisteme de informații uh, maxim securizate. Trebuie ca grănicerii noștri, ca uh, polițiștii noștri să poată să dispună la timp de informații fiabile și sunt încrezător că un noul mandat al EULISA va contribui la acest obiectiv și aștept, bineînțeles, cu nerăbdare să lucrăm împreună pe această propunere ca și pe alte dosare. Vă mulțumesc pentru atenție. And now... Mulțumesc, domnule comisar. Îi vom da acum cuvântul domnului director Garkov. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru șansa de a participa la această dezbatere atât de importantă astăzi, după cum a spus deja domnul comisar. Aș dori să spun în primul rând că uh, la ora actuală asistăm la o transformare în domeniul JAI. Pe de o parte, acesta depinde în totalitate de informații, de schimb de date și de informații. Pe de altă parte, există o convergență foarte rapidă între securitatea internă, gestiunea frontierelor și gestiunea migrației. Și deci nu putem și nu vrem să dezvoltăm uh, sisteme Uh, noi de informație separat. Și în acest sens, munca grupului de lucru de experți la nivel înalt a arătat clar că statele membre și alte părți interesate consideră că interoperabilitatea este o mare șansă și necesită o punere în aplicare bine gândită pentru a se spori eficiența sistemelor de informare actuale de la nivel european. În același timp, o abordare mai integrată a gestionării datelor este necesară pentru a se consolida uh, acest domeniu în Uniunea Europeană. În același timp, trebuie să fie foarte clar că interoperabilitatea în sine nu uh, contravine drepturilor fundamentale, nu contrazice drepturile fundamentale. Din potrivă, oferă garanții suplimentare pentru uh, protecția datelor, ceea ce este esențial pentru că interoperabilitatea nu înseamnă să pui în comun baze de date, și nici să acorzi acces tuturor la tot din sistemele de informații, ci interoperabilitatea presupune eficiență și o utilizare eficientă a informațiilor uh, colectate în, în sistemele existente. În acest sens, agenția EULISA, încă uh, de când a început să lucreze grupul de lucru la nivel înalt și până la pregătirea raportului final, a identificat diferite um, căi de urmat, diferite misiuni și sugerează obținerea celor mai bune soluții tehnice pentru ca interoperabilitatea să devină realitate. Și vreau să menționez doar câteva. Avem un studiu uh, privind uh, punerea în comună informațiilor biometrice, studiu care a fost făcut public pe 27 iulie. Până la sfârșitul lunii octombrie vom începe a doua fază a acestui studiu. Acest studiu sugerează o arhitectură care să ofere un mod mai eficient și mai sigur de a gestiona noile date biometrice la nivel european, respectându-se uh, protecția datelor, și reglementările prevăzute de Autoritatea, Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor. Un studiu în acest sens este aproape gata. Uh, studiul va arăta moduri mai eficiente de a crea diferite statistici folosind datele existente. Lucrăm și la uh, portalul european de uh, cercetare. La sfârșitul lunii se încheie prima fază a studiului, care va sugera o abordare de aprobarea conținutului, care vă va fi înaintată spre aprobare în următoarele luni, după ce se va încheia faza uh, 1 de lucru. EULISA mai are drept obiectiv ca până în decembrie să prezinte un concept privind viitoarea implementare a acestui proiect. S-a lucrat foarte mult și la protecția reală a datelor, în colaborare între statele membre și EULISA, iar eforturile continuă. În încheiere, interoperabilitatea reprezintă o mare șansă de consolidare a securității interne și a gestionării frontierelor în Europa, iar EULISA consideră că aceste uh, uh, domenii trebuie să uh, profite de EULISA la maximum. Deci EULISA dorește să-și exercite pe deplin responsabilitățile prevăzute de noul mandat și dorim să consolidăm schimbul de informații în Europa prin toate mijloacele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Garkov! Haideți, dragi colegi, să deschidem dezbaterea. Aș acorda două-trei minute fiecăruia. Multă lume s-a înscris la cuvânt și mă bucur de participarea din această după-amiază. O să începem cu doamna Metzola. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mă scuzați că nu am participat la dezbatere de la început, dar am avut un vot urgent într-o altă comisie. Mulțumesc, domnule comisar și domnule director, pentru prezentările dumneavoastră cu privire la interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE. După cum bine știți, grupul PPE susține acest proiect și, de asemenea, consideră că interoperabilitatea este prioritară inclusiv cu obiectivul de a împiedica atacurile în Uniunea Europeană. Credem că bazele de date existente și sistemele care se negociază acum trebuie să fie mai bine conectate pentru ca toți cei din domeniu să aibă acces la toate informațiile relevante. Astfel, ar trebui să se detecteze în mod eficient folosirea de uh, pseudonime în diferite baze de date de către suspecți. Și în acest scop, acordul între Consiliu și Parlamentul European cu privire la principalele priorități politice cu privire la sistemul de intrare-ieșire este foarte important. În ceea ce privește interoperabilitatea, aș dori să uh, comentez, uh, să vă rog, de fapt, să ne dați dumneavoastră mai multe detalii despre uh, cât sunteți de satisfăcuți de progresele făcute până acum, să ne spuneți în concluzii. Iar Parlamentul vă poate ajuta cumva sunt de acord cu colegii care spun că e foarte important să se respecte toate drepturile și libertățile, de altfel și Comisia a uh, subliniat acest punct în repetate rânduri. E clar că trebuie să progresăm în ziua de astăzi pentru că cetățenii au mari așteptări de la noi. Mulțumesc, doamna Zipăl. Mulțumesc mult. Aș dori în primul rând să încep, încerc să repet într-o exprimare mai simplă ce cred eu că am înțeles Situația este următoarea. Astăzi, dacă un polițist caută informații specifice despre un caz, intră într-o bază de date, caută informațiile pe care are dreptul să le acceseze, apoi închide acea bază de date, deschide o a doua, caută acolo informațiile la care are dreptul să se uite, o închide pe a doua, o deschide pe a treia și așa mai departe. Interoperabilitatea ar trebui să ne permită să evităm acest sistem complicat de colectare de informații din diferite baze de date. Printr-un singur click, sistemul va colecta automat toate datele la care are dreptul să aibă acces acel polițist. Și dar e un lucru bun și cred că ar fi bine să avem și garanții suplimentare pentru protecția datelor. Da, dar interoperabilitatea nu poate exista din senin ea depinde de sistemele pe care le avem acum, de bazele de date actuale. Și impresia mea este că înainte de a începe să vorbim despre interoperabilitate, încercăm să mărim bazele de date existente, strângând și mai multe date și acordând acces tot mai multor entități. Și până la urmă ne trezim că toți o să aibă acces la mult mai multe date decât au astăzi. Aș vrea să mai pun o întrebare suplimentară despre diferitele baze de date, pentru că spunem de multe ori că avem nevoie de mai multe date într-o singură bază de date, pentru că altfel apar lacune. Dar cum putem noi să decidem cum și dacă există lacune dacă nu folosim efectiv uh, instrumentele pe care le avem la îndemână? Deci, evaluarea măsurilor existente mi se pare că lipsește și mi se pare că încă o dată noi mărim volumul de date în loc să ne asigurăm că avem date de bună calitate. Și o ultimă observație, n-aș fi făcut-o, dar dumneavoastră ați menționat, de, ați menționat PNR. Vreau să vă amintesc tuturor că există o declarație din partea curtei, curții, pentru că Parlamentul European se referă la uh, textul uh, acordului PNR-UE-Canada și noi nu credem că e corect. Acum, Curtea a făcut o declarație în acest sens și dacă mă uit la, UE, PN, la PNR-UE, văd că sunt multe expresii foarte asemănătoare. Deci mi se pare că statele membre nu dau navală să implementeze acest uh, PNR al UE. N-ar fi oare bine să ne uităm la detalii și dacă seamănă cu cele din acordul cu Canada, să le modificăm înainte de implementare, ca să nu ne trezim că după implementare vine cineva și ne spune că nu facem ce trebuie? Eu cred că o bună legiferare trebuie să conțină și astfel de prevederi. Mulțumesc, doamnă Zipel. După cum spuneam, aveam foarte mulți vorbitori. De fapt, toată lumea e pe listă. Urmează Sofie Infel. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să fie clară poziția mea. Eu susțin cu tărie schimbul de informații și interoperabilitatea în acest sens. De altfel, eu chiar am solicitat un schimb de informații obligatoriu, însă PP-ul și statele membre au respins această idee. Însă, ori de câte ori ascult astfel de prezentări, îmi amintesc uh, de uh, teleshopping, tot felul de aparate de gimnastică pentru acasă care îți promit un corp superb, însă realitatea e departe de a fi atât de superbă. Eu aș vrea să fim mai realiști și să analizăm și șansele, dar și pericolele și posibilitățile existente. Și mai ales aș vrea să analizăm transparența. Pentru că de câte ori Parlamentul European trebuie să valideze planurile Comisiei, se cam uită de faptul că noi ar trebui să avem și dreptul de control democratic. Ni se cam închide ușa în nas când vine momentul acela. De exemplu, în legătură cu proiectele naționale, spuneți că ar trebui finanțate proiecte naționale de interoperabilitate și ați finanțat uh, sistemele naționale de PNR cu suma de 130 de milioane de euro. E o sumă mare. Și aș vrea să rog Comisia să ne dea formularele de evaluare și să ne arate pe ce bază s-au alocat acei bani. Și nu mi s-a permis să văd aceste documente. Mi se pare că e un caz de proastă administrare foarte grav. Vă rog să nu mai veniți aici să ne cereți bani și sprijin dacă după aceea refuzați să lăsați Parlamentul European să-și exercite controlul democratic, așa cum ar trebui. încă ceva. Spuneți într-una că acest lucru va corespunde cu regulile de protecție a datelor, că v-ați consultat cu Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor, etc., etc. Da, eu sunt de, destul de mult timp aici ca să știu că, da, faceți consultări și după aceea încălcați flagrant recomandările Autorității de Protecție a Datelor și ale Agenției Drepturilor Fundamentale. Deci eu nu vreau să mai aud că ați consultat. Vreau să aud că respectați recomandările ce vi s-au făcut. Și încă ceva. După cum spuneam, eu susțin um, schimbul de informații. Dar ce se întâmplă cu garanțiile pentru cetățeni? Să vă dau un exemplu. În țările de jos săptămâna aceasta am aflat că autoritățile fiscale în mod ilegal și deliberat, au salvat date uh, cu privire la uh, numerele de înmatriculare și de multe ori acele date nici măcar nu erau corecte. Dacă acești cetățeni o să aibă probleme din cauza unor date salvate în mod ilegal, date care sunt incorrecte, și apoi datele vor fi transmise în întreaga Europa, eu cred că o să fie multe probleme din această cauză. Deci eu susțin toate propunerile de schimb de informații, însă am spus în repetate rânduri că e nevoie și de garanții pe măsură. Vă rog să-mi spuneți mai multe. Mulțumesc, domnul Albrecht. Mulțumesc. Înainte de toate, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru că ne dați ultimele informații despre acest subiect. Cred că e foarte important să reușim să facem schimbul de informații. Și știm cu toții că am fost deja de acord că trebuie, pe plan politic, și tehnic să permitem uh, schimburile de informații în domeniile stabilite, de exemplu Europol, sistemul de informații Schengen și alte sisteme. Se întâmplă, se fac aceste schimburi și în ultimii, în ultimii ani, în repetate rânduri, am văzut că schimbul de informații care fusese aprobat între statele membre nu s-a făcut în mod corect. Am văzut că informațiile nu au fost uh, încărcate în sisteme, deși ar fi trebuit să fie acolo, și de asemenea că informațiile prezente în sistem nu au fost utilizate. Ceea ce e la fel de grav, pentru că nu are sens să tot stochezi date dacă nu le folosești așa cum trebuie după aceea. Apoi avem uh, propuneri referitoare la sporirea posibilităților legale de a conecta sistemele și de a face schimb de informații între sisteme. Eu cred că acestea ar trebui să se limiteze la a spori posibilitățile de verificare a mai multor sisteme în același timp. Și spre deosebire de a le verifica pe rând. E un exemplu, toată lumea e de acord că ar trebui să fie posibil acest lucru, dar uh, ca să sporim interconectivitatea sistemelor, cred că trebuie să facem acest lucru, însă nu cred că ar fi util uh, pentru protecția datelor, de exemplu, acest lucru, pentru că s-ar ajunge și la o schimbare a um, uh, scopului pentru care există aceste sisteme și nu e cazul. Trebuie să fim atenți să facem ce e bine, să facem ceea ce este deja posibil legal și lucruri pe care le-am stabilit deja la nivel politic. Încă un subiect pe care vă rog să îl dezvoltați este următorul. Am avut nu o hotărâre, ci mai multe și recent am avut și un aviz al Curții de Justiție în legătură cu ce înseamnă măsuri proporționate pentru a stoca sau a procesa date personale pentru obiective de securitate. Poziția curții în toate hotărârile, pornind de la hotărârea uh, din 2014 și încheind cu avizul uh, privind acordul cu Canada privind PNR din iulie, e limpede, e foarte limpede. Poziția curții este că colectarea și stocarea de date personale a, o, a tuturor cetățenilor uh, pentru o perioadă lungă de timp nu poate fi justificată uh, paușal, ci se poate justifica doar pe anumite perioade limitate și trebuie să fie corelată cu anumite suspiciuni sau riscuri de activități uh, infracționale. La fel, atunci când vorbim de interoperabilitate, trebuie să ne ameliorăm sistemele existente din acest punct de vedere, pentru că altfel o să continuăm să rulăm sisteme ilegale. Și uh, în avizul privind acordul PNR cu Canada, e clar că datele de călătorie trebuie șterse când nu mai sunt necesare, de exemplu, când o persoană și-a terminat călătoria. După cum ați spus, Tocmai se pregătește sistemul UEPNR și tocmai am votat cu privire la sistemul de intrare-ieșire și în aceste sisteme nu există niciun fel de indiciu că dacă o persoană își încheie călătoria și nu se află apoi pe o listă de suspecți, ă, datele acelei persoane trebuie șterse. E o problemă mare și trebuie rezolvată acum și vreau să vă rog să lucrați și la acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, Marie Cristin Vergia. Oui, merci. Da, mulțumesc, domnule președinte, ați reamintit că e vorba de a face frontierele mai inteligente. Dar nu-mi prea convine acest vocabular. Nu știu ce înseamnă asta o frontieră inteligentă. Nu sunt convinsă că tehnica face lucrurile mai inteligente. Asta, domnule comisar, ne spuneți că nu e vorba de o tehnologie de tip Big Brother. Înțeleg, dar totuși depinde despre cine vorbim, vă spun eu, că nu toată lumea e egală în acest sistem. Avem cam 15 texte la ora actuală care sunt pe masa de lucru la Parlamentul European și care cu toate le merg în aceeași direcție și anume să consolidăm securitatea. Bun, sunt pentru o asemenea abordare. Uh, însă cu condiția ca asta să nu se facă pe scăderea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și nu mai știu cine a spus că e vorba de texte care în același timp sunt și tehnice, dar și politice. Să, să vedem tehnica, dar lipsește viziunea politică. În această ultimă dimensiune se fac din ce în ce mai multe confuzii. Vă invit, dragi colegi, să vedeți ce se întâmplă cu evoluția vocabularului ce privește frontierele inteligente de când tot vorbim despre ele și se face acum uh, un amalgam în ce privește migrația și terorismul. Se încurcă lucrurile. Totuși, reamintesc că majoritatea uh, celor care comit acte teroriste în Uniunea Europeană nu erau cetățeni străini, ci cetățeni europeni. Și v-aș da un exemplu uh, modului greșit în care se acționează cu ETIAS. ETIAS e documentul european de călătorie care va categorisi și va înregistra cetățenii mm, statelor terțe care nu au nevoie de vize. Însă acestor oameni li se va cere mai multe, li se vor cere mai multe informații decât li se cer celor care au o viză măcar cu asta vedem că e ceva ce nu funcționează și drepturile acestor cetățeni ai țărilor terțe nu sunt protejate, mai ales când li se cer date de, ordin, de ordinul uh, datelor de sănătate. Vă întreb ce au astea de a face cu acest sistem. Deci avem o adevărată problemă. Și o a doua chestiune, tot în legătură cu acest sistem ETIAS, de ce gestionarea ETIAS este uh, dată Frontex și nu UELISA? După cum uh, a spus și repetat-o, UELISA e cumva gardianul coerenței sistemului. De ce această derogare în favoarea Frontex? Un alt element acum. Evoluția SIS. De ce evoluează? De ce trebuie neapărat să evolueze SIS fără o evaluare reală? Au mai insistat și alții asupra acestui punct. De ce facem din acesta un instrument în slujba politicilor de returnare și aici, încă o dată, pe spedele drepturilor persoanelor în cauză? Hmm, cetățenii europeni, sigur, au dreptul la securitate, dar nu cu orice preț. Nu sunt de acord cu ce spune dumneavoastră. Se colectează din ce în ce mai multe date și asta pe, pentru o durată din ce în ce mai îndelungată și drepturile fundamentale nu e cum spuneți dumneavoastră, nu sunt respectate și vor fi din ce în ce mai puțin respectate, mai ales pentru că în spatele textelor pe care le analizăm noi, nici măcar nu mai vedem și nu mai înțelegem Uh, aceste dispozitive, la ce se referă de fapt? Că uh, nu mai vedem uh, pădurea din cauza copacului argumentelor tehnice. Avem totuși timp să facem analiză, domnule comisar, chiar dacă trebuie să fim operaționali pentru 2020. Totuși suntem doar în 2017, avem timp să facem un, încă un număr de studii înaintea intrării în vigoare a legislației și totuși avem timp ca statele membre să fie făcute să-și asume răspunderea. Eu înțeleg foarte bine că e, Sigur, în ce privește protecția și securitatea frontierelor, e un fel de, e într-un fel nevoie pentru instituțiile europene, mai ales a Comisiei Europene, să legifereze, că statele membre nu-și fac treaba, dar totuși e vorba de competența acestora. Ele sunt cele care pun în aplicare elementele. În continuare vor face asta și știm foarte bine că nu și fac treaba în ce privește un anumit număr de obiective, mai ales tot ceea ce ține de respectarea drepturilor fundamentale nu vă dau exemple, știți foarte bine că sunt state care nu prea respectă valorile Uniunii Europene. Uh, Laura Ferrara, please. Mulțumesc și acum, doamna Ferrara. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar Abramopoulos, că sunteți în seara asta alături de noi. Sunt ferm convinsă că e foarte important să consolidăm caracterul interoperabil al schimbului de informații și am tot spus-o de mult. Deci salut uh, propunerea care va sosi din partea Comisiei în ce privește consolidarea schimbului de informații. Dar voi fi foarte sintetic în întrebarea mea. Aș dori să știu cum anume va funcționa, dacă ne puteți spune de acum, cum va funcționa acest, această interoperabilitate între informații, adică va fi un fel de suprastructură, deci o nouă bază de date care va colecta rezultatele schimbului de informații între bazele de date deja existente sau va fi doar un mecanism tehnic care va face o legătură între informațiile din bazele de date deja existente. Deci asta e un lucru important pentru că în acest moment sau la acest moment, și mă gândeam la asta studiind regulamentul Dublin, regulamentul Eurodac, la acest moment nu e acceptabil că pentru a căuta o singură informație trebuie să căutăm în fiecare bază de date în parte. Nu există nicio legătură între ele în acest moment. Caracterul interoperabil e foarte scăzut între aceste baze de date. Și spunea și colegul Albrecht nu a funcționat întotdeauna schimbul de informații între statele membre, din vari motive, de ordin administrativ, de ordin uh, birocratic, dar și câteodată din cauza scepticismului, lipsei de încredere. Deci, asta ar dori să știu eu. Cum anume ar funcționa în practică această interoperabilitate? Ce costuri ar uh, semna consolidarea interoperabilității cu acest nou mecanism. Vă mulțumesc! Thank you. Barbara Kajiska, please. Mulțumesc, următoarea vorbitoare, vă rog. Ehm, panie președinte. Mm, Kudrițca, mulțumesc, domnule președinte, stimat, stimate comisar Avramopoulos, vă mulțumesc pentru introducerea exhaustivă, mulțumim și domnului Gaco pentru informațiile foarte interesante oferite. Cred că suntem cu toții de acord. Eh, partajarea informațiilor din diferite baze de date e absolut necesară. Nu poate să mai dureze o situație în care ofițerii de la fața locului nu dispun de uh, informații din cauza unor limitări tehnice, din cauza faptului că sunt lacune în informații și în funcționalități. Am și o întrebare. Cel de-al șaptelea progres de, uh, raport de progres spre o Uniune a Securității eficiente se referă la faptul că partele grupurilor de expert nu a demonstrat necesitatea și proporționalitatea înregistrării trecerii frontierelor externe a tuturor cetățenilor europeni. Între timp, Comisia trebuia să analizeze uh, eventualitatea mm, înregistrare a uh, conformității datelor în SIS ca alertă pentru a registra uh, călătoriile acelor cetățeni europeni care au fost identificați ca fiind potențial implicați în terorism și alte forme de infracțiuni grave. Ce evoluții concrete ce privește această problemă în lumina securității sau amenințărilor la adresa securității din partea cetățenilor europeni Așadar, ce a fost făcut în această privință de comisie în, în, în, cel mai re, în timpul cele mai recente? Și în ce privește interoperabilitatea? Altă întrebare. Când credeți că vom atinge această capacitate a interoperabilității din punct de vedere tehnic și administrativ? cum spunea doamna Ferrara, care sunt țările care nu doresc să coopereze în acest domeniu? Și din ce motive, dacă ne-ați putea spune? Mulțumesc. Thank you. Um, Mario Lauristin, please. Mulțumesc acum, doamna Mario Lauristin. Mulțumesc. Întrebarea mea e adresată domnului Garcov. Pentru noi e important nu doar să ascultăm aceste declarații politice de natură generală, ci e vorba de aspecte tehnice, de punere în aplicare acestor principii generale pe care le pregătim împreună. De aceea voi încerca să vă adresez informații mai concrete Eh, v-ați referit la interoperabilitate și a spus că asta nu înseamnă că trebuie redus eh, nivelul de protecție al datelor, ci din potrivă. E o declarație foarte importantă, dar trebuie și dovedită. Eh, cum anume se va face, cum va fi, se va desfășura acest proces. Noi uh, avem în legislație anumite reguli uh, prin care se solicită o analiză de risc. Și vă întreb, s-a făcut o asemenea analiză? Ne puteți descrie care sunt principalele riscuri pe care le-ați uh, identificat în acest proces al punerii în aplicare a interoperabilității? Și apoi, o a doua întrebare. Când identificați riscurile acestea, a spus dumneavoastră că v-ați uh, consultat cu supraveghetorul pentru protecția datelor. Deci, uh, care erau uh, problemele concrete în legătură cu care v-ați consultat? Și cum merge cooperarea între dumneavoastră? Thank you, Mario. Uh, Mrs. Winberg, please. Mulțumesc următoarea vorbitoare, doamna Vosberg. Mulțumesc, doamna Winberg. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim domnului comisar pentru prezența aici. Da, un sistem de informații mai uh, fiabile, mai inteligente, sigur avem nevoie de așa ceva, sunt de acord. Și sunt de acord cu uh, mulți uh, care au spus că e nevoie de o mai bună sincronizare între sisteme, dar mai e de lucru pentru ca să avem așa ceva. În uh, această chestiune a unui adevărat sistem care ne supraveghează de tip Big Brother, bun, în vremurile acestea e important să existe o monitorizare, o supraveghere. Uh, n da. am o problemă cu uh, faptul că sunt filmat atunci când uh, scot banii de la bancomat sau că sunt filmat uh, când sunt la o stație de benzină. Știm care e situația actuală și trebuie să fim supravegheați, supravegheați într-o anumită măsură. PNR este un sistem foarte bun, am votat în favoarea asta, dar întrebarea e când va ajunge la, ca să spun așa, la viteza de croazieră. Da, e un pas important pe calea cea bună, însă ce vedem noi uh, frecvent e că uh, unele persoane cu rele intenții nu sosesc în uh, Uniunea Europeană cu avionul. Nu avem controle la frontieră. Oamenii sosesc cum doresc ei. Migranții legali sosesc fără a ști noi cine și cum sosește. Deci n-ar fi bine să începem poate prin a ne proteja mai bine frontierele de ce să avem uh, aceste sisteme pe când oamenii tot intră în continuu fără control? Știm că mulți dintre teroriști sunt cetățeni europeni și ei nu sunt controlați atunci când intră și ies. Deci cum anume vor uh, putea să ne ajute aceste sisteme să contabilizăm sau să monitorizăm și cetățenii europeni, că ei nu vor circula, acești oameni cu intenții rele nu vor lua avionul, că nu sunt atât de proști. Deci e mai bine să avem mai, controle mai bune la frontieră, că altfel nu funcționează lucrurile. Și se spune că din uh, luna noiembrie statele membre nu vor mai avea aceste controle interne la frontieră, de deci lucrurile se vor înrăutăți. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Chinici! Mulțumesc, domnule președinte, vreau să mulțumesc uh, domnului comisar Avramopoulos și domnului director Garcov pentru prezența domnilor lor aici, uh, pentru prezentările pe care le-au făcut. E o temă foarte importantă pentru siguranța țărilor noastre. Personal uh, am spus în repetate rândul că eu cred în cooperare, deci cred în partajarea informațiilor, tocmai pentru mai multă siguranță. Deci nu pot decât să salut ideea aceasta a unei mai bune interoperabilități a sistemelor informative. Însă aș face o primă reflexie și o întrebare uh, cu caracter mai general. Domnul comisar s-a referit la atmosfera asta de încredere între statele membre uh, care s-a construit treptat în uh, ultima vreme. Dar și, din păcate, din cauza atacurilor teroriste, care, din păcate, au lovit mai multe țări și atunci au scos în evidență exigențele de securitate și de cooperare sporită. Și din păcate am văzut că sunt și lipsuri câteodată, mai ales cu ocazia acestor atacuri teroristice, eh, mă scuzați, teroriste și iată, am văzut că nu se pun în comun informațiile și atunci e de apreciat ideea interoperabilității eh, care să constituie un fel de, prin care să se constituie un fel de portal unic european de colectarea datelor, deci eh, cu un mai ușor acces din partea forțelor polițienești uh, pentru a garanta siguranța statelor noastre. Eu mă întreb totuși și vă și întreb dacă considerăm că Într-adevăr, interoperabilitatea acestor sisteme informatice poate să și aducă contribuția pentru o mai bună utilizare a bazelor de date de către statele membre, tocmai din, pentru construirea unei uh, atmosfere de încredere deci ne pot ajuta să depășim acele probleme și dificultăți care au existat și care n-au permis un bun schimb de informații. Ce putem face în acest sens? Dincolo de a furniza resurse, sprijin, formare. Deci cum să atingem acest obiectiv uh, pe care încercăm să-l atingem prin interoperabilitatea semnelor informatice? Și către domnul director Garkov, uh, o altă reflexie și altă întrebare noastră, pe drept cuvânt, v-ați referit ca și prin acest sistem de interoperabilitate a informațiilor să garantăm siguranța internă, gestionarea frontierelor, a fluxurilor migratorii și așa mai departe. Aici, dat fiind că e important să avem uh, garantat uh, respectarea dreptului uh, respectarea vieții private și drepturilor fundamentale ale cetățenilor, ținând cont că migrația e un fenomen complex ne puteți oferi detalii în plus în legătură cu rezultatele eventuale care s-ar putea obține, obține prin un, un, printr-un sistem de interoperabilitate a datelor? Și, în fine, o întrebare mai concretă. Dacă resursele de care dispune eu, Liza, vă spun, eu voi fi raportat din, din numărul pentru grupul SND pentru nou regulament. Vă întreb, deci, uh, resursele, nu doar economice, ci în general, toate resursele pentru a avea un sistem eficient. Sunt sau nu la ora asta suficientă? Suficiente sau nu? Vor trebui oare revizuite, uh, adaptate? Vă mulțumesc! Thank you. Ana Gomez, please. Mulțumesc, doamna Ana Gomez, vă rog. Da, și eu vreau să mulțumesc domnului comisar, dar și domnului Garkov pentru prezența lor aici și pentru informațiile pe care ni le-au furnizat. Întrebările mele merg dincolo de operabilitatea și interoperabilitatea EULISA. Bineînțeles, am înțeles ce au spus și colegii, adică e nevoie de protecția datelor, de o restricționare a folosirii anumitor date, interconectarea sistemelor, da, dar nu într-o viziune de tip Big Brother. Ce se întâmplă când obstacolele la interoperabilitate nu sunt tehnice, ci politice? Ia să ne gândim la ultimul atac terorist de la Barcelona. S-a arătat că poliția din Catalunia nu a putut să aibă acces la informații legate de teroriștii care au plănuit acele atacuri. Alte state membre aveau aceste informații și asta prin sistemul Europol. Deci, marea problemă sunt obstacolele politice din interiorul statelor membre, dar și între statele noastre membre, când vine vorba de schimbul de informații. Și tot așa și cu PNR-ul. Îmi pare rău, domnule președinte, dar statele membre au dat vina imediat pe Parlament că n-a adoptat PNR-ul și acum statele membre se tărăgănă cu implementarea sa. Și există aici niște lacune enorme în sistem dacă este ca PNR-ul să meargă. Pentru că, de exemplu, zborurile charter nu sunt incluse pentru că statele membre nu au dorit-o și nu pentru că noi nu am fi uh, solicitat asta. Și apoi zborurile private. Orice prinț din Arabia Saudită și așa mai departe pot să-și ia avionul și să zboare, să sosească pe coastele noastre, pe Riviera și așa mai departe. Pot să se ducă oriunde vor cu uh, avionul. Pot să transporte orice și marfă și saci de bani. Cine îi verifică? Nu verifică nimeni și nici nimeni nu trebuie să îi verifice, de fapt. Și apoi, plecând de la premiza că teroriștii vin din afara teritoriului, dar teroriștii care au venit și ne-au atacat vin, provin din rândurile cetățenilor noștri. Cum se investește Comisia în programele de prevenire a radicalizării? care lucruri trebuie să meargă mână-mână cu uh, implicarea comunităților din care provin acești oameni, acești teroriști. Ce s-a făcut pentru ca să nu mai importăm uh, imami, care știm bine că sunt uh, teleghidați de către teroriști și finanțați. Eu uh, am făcut parte din grupul uh, de lucru pe Schengen, condus de domnul Carlos Coeriu, și mă întreb ce a făcut Comisia, ce au făcut statele membre în acele cazuri la care deja am asistat și pe care le-am avocat. Mă refer la vize. Vize care trebuiau, de fapt, să fie refuzate și care au fost acordate. Nimeni n-a înțeles de ce și cum și probabil explicația este corupția. Corupția din sistem, inclusiv la graniță, acolo unde se ia hotărârea de a da viză sau nu. Și statele membre sunt principalele promotoare ale corupției când vine vorba de acordarea tuturor acestor vize. Ce se întâmplă? Chiar uh, se dă cu mâna, se, dă, se arată cu degetul față de acele birouri și birouașe care acordă vize în condițiile în care nu se respectă criteriile Schengen. Domnul uh, președinte uh, întrerupe. Acum cuvântul doamnei Cecil Chienghe. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Claude, mulțumesc uh, domnului comisar, mulțumesc și domnului director Karkov. Foarte pe scurt, vreau să iau cuvântul pentru că am văzut ce se întâmplă în hotspoturi. Am fost în vara asta acolo, la Taranto, de pildă, M-am întreținut îndeluc cu cei de la Europol, inclusiv când vine vorba de uh, date, de modul în care ele sunt colectate, împărtășite, transmise către alte agenții. Și întrebarea mea se referă la această interoperabilitate și cum se va petrece acest lucru E vorba, bineînțeles, de respectarea drepturilor uh, umane, dar și de respectarea informațiilor privitoare la drepturi, la informațiile personale. Deseori uh, se face un amalgam între terorism și imigrație, iar aceste derive de limbaj au uh, pătruns peste tot în Europeană. Astăzi uh, ne găsim în plin război și cineva trebuie să împiedice acest război înainte uh, ca el să nu meargă mai departe. Trebuie ca educația să intre în acțiune, pentru că astăzi străinii sunt uh, persecutați, sunt uh, hăituiți și vânați. Sunt oameni care au sosit pe teritoriu uh, acum 10 ani, 5 ani, 20 de ani și aceștia fac uh, obiectul unor persecuții, iar acest gen de lucruri trebuie să înceteze. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Cecil, pentru că ai fost succintă. În sfârșit, domnul Lopez Achilar. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că sunt uh, ultimul care iau cuvântul, în primul rând vreau să mulțumesc domnului comisar și domnului Carcov pentru prezența dumneavoastră aici, pentru că ați depus mărturie în ceea ce privește importanța interoperabilității. Dar presupun că majoritatea colegilor care au intervenit nu au făcut decât să repete un lucru pe care îl repetăm, îl spunem cu toții, și anume că e foarte importantă această interoperabilitate, așa cum este important să tragem învățăminte din uh, teribilele atacuri pe care le-am suferit și asta pentru a îmbunătăți siguranța și securitatea cetățenilor noștri. Însă aș face două observații sau aș pune două întrebări, mai bine zis. În primul rând, ce se va întâmpla? Care e calendarul? Care este diagrama? Cum arată calendarul care va fi respectat pentru interoperabilitate și ce se va întâmpla cu cei care vor fi mai reticenți și nu vor juca jocul interoperabilității. Apoi, bariere, obstacole, rezistențe, reticențe din partea statelor membre care au fost deja exprimate și care au fost motivele invocate. Pentru că una este să invoci drepturile uh, Uh, fundamentale și alta este să invoci suveranitatea națională. E cu totul altceva. Și atunci mă mai întreb un lucru. Oare Comisia va trage învățăminte din hotărârile Curții de Justiție? Au existat o serie care arată că ori de câte ori am încercat să consolidăm, să întărim transferul datelor și gestiunea datelor, am depășit uh, perimetrul Cartei Drepturilor Fundamentale, așa cum a arătat hotărârea uh, Canada-UE-PNR din partea Curții de Justiție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Vă rog. Au fost multe întrebări, interesul este foarte mare, așa cum vedeți. Mulțumesc foarte mult, Claude. În primul rând vreau să mulțumesc tuturora pentru toate intervențiile, observațiile și întrebările adresate, reflexiile pe care le-ați, le împărtășit aici. Cu toate le arată că ne găsim pe aceeași lungime de undă, Îmi vine vorba de principii, așa cum a subliniat numai ce domnul Lopez la Aguilar. Și asta pentru a avea un nivel de securitate sporit pentru cetățenii noștri, principala noastră obligație, fără însă a submina respectarea drepturilor fundamentale, așa cum s-a spus din capul locului, mai cu seamă dreptul la protecția datelor. Să nu uităm că avem un nou cadru pentru protecția datelor, care, de fapt, va intra în curând în vigoare. Principiile sale călăuzitoare ne vor orienta inclusiv când discutăm un dosar ca cel de astăzi, legat de interoperabilitate. Doamna Mețela, vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Aveți dreptate, sistemele noastre trebuie să fie mai bine conectate, dar trebuie mai cu seama mai bine folosite, așa cum a subliniat doamna Zipan. După cum știți, când vine vorba de interoperabilitate, noi preferăm abordarea numită Clean Desk, astfel încât să vă dăm dumneavoastră și Consiliului ocazia de a încheia discuțiile pe diferitele instrumente propuse. ETIAS, intrare, ieșire, Eurodac și SIS. O altă propunere care să fie luată în discuție înainte de adoptarea instrumentelor enumerate, ar însemna că procesul ar deveni foarte complicat. Odată ce s-a încheiat acest proces, vom avea o fundație, un fundament pe care să clădim interoperabilitatea noastră. Vom uh, proceda la un studiu de impact complet pe studiile de interoperabilitate, pe propunerile respective, inclusiv tot ce înseamnă protecția datelor. Privitor la progrese realizate de grupul de experți la înalt nivel, directorul Eulisa o să vă informeze peste câteva minute. Doamna Zipel și domnul Albrecht în legătură cu acordul UE-Canada privitor la Registrul Pasagerilor PNR. Trebuie spus că opinia curții este foarte important, importantă și creează un precedent pentru orice as, a, astfel de acord între Uniunea Europeană și o țară terță în viitor. Este un ghid deosebit de valoros care ne va orienta pe viitor. Răspunsurile oferite de curte la cererea dumneavoastră arată că acordul propus nu poate fi încheiat în formatul său actual, pentru că o serie dintre prevederile acestuia sunt incompatibile cu drepturile noastre fundamentale, mai cu seamă dreptul la viață privată și la protecția datelor personale. Curtea recunoaște că transferul de date tip PNR dinspre Uniunea Europeană către Canada este justificat pentru a asigura securitatea, siguranța publică, pentru a lupta împotriva infracțiunilor uh, penale grave și împotriva terorismului. Pe de altă parte, Curtea menționează că o serie dintre prevederile din acordul propus nu sunt limitate la ceea ce este strict necesar și nu conțin reguli suficient de precise. Având în vedere că folosirea datelor de tip PNR sunt foarte importantă pentru lupta împotriva terorismului și a crimelor grave, vom lua măsurile care se impun pentru a asigura transferul de astfel de date, respectând pe deplin drepturile fundamentale și în conformitate de plină cu uh, opinia Curții de Justiție. Acum suntem pe cale de a încheia analiza noastră acestor hotărâri de la, avize de la curte și acum vom încerca să obținem uh, un mandat pentru a avea cu Canada un acord care să fie pe deplin conform cu ceea ce ne recomandă Curtea de Justiție. Acum, cât privește consecințele asupra interoperabilității. Avizul Curții de Justiție nu se aplică direct interoperabilității între sistemele noastre în Uniunea Europeană, Însă, vă spuneam că vom analiza consecințele mai ample ale acestui aviz pentru mai multe uh, acțiuni și măsuri, inclusiv ce preconizăm noi în domeniul interoperabilității. Avem o serie de opțiuni aici care cu toatele vor respecta pe deplin uh, tot aceste cerințe, inclusiv în ce privește protecția datelor. Ne vom asigura că orice fel de propunere este făcută, ea se potrivește pe deplin cu ceea ce ne-a solicitat Curtea de Justiție în recenta sa hotărâre. Domnule Albrecht, sunt pe, de acord, pe deplin de acord cu ce ați spus, și anume că nu trebuie să interconectăm sistemele noastre, pur și simplu dorim ca ele să devină interoperabile. Este opțiunea de protecție a datelor cea mai bună. Doamna Zipel, sunt la curent uh, cu privire la cererea dumneavoastră de acces la informații. Predecesorul meu a acționat în conformitate cu regulamentul din 2001, deci regulamentul 49. O parte din corespondență respectivă a fost ștersă conform legii, sau s-a refuzat accesul la acele date pe niște motive întemeiate pentru a proteja uh, comisarul în funcția sa. Eu sper că ombudsmanul ne va ajuta pentru a lămuri lucrurile. Uh, ați mai spus ceva. Sistemele noastre viitoare vor putea fi exploatate, interoperabile, vor fi bazate pe biometrie și așa mai departe. Însă asta nu se va petrece sacrificând protecția datelor. Din potrivă, toate garanțiile necesare pentru protecția datelor personale vor fi uh, incluse în viitoarele noastre propuneri. Controlul accesului la aceste date este foarte important, esențial și se va face pe deplin respectând legislația în materie de protecție a datelor personale și uh, având în vedere limitele impuse de fiecare sistem. Sistemul va fi accesat în funcție de programul uh, ales. În primul rând, vom lucra strâns cu autoritatea de protecție a datelor pentru a pregăti viitoarele noastre inițiative. Tehnologia și sistemele de informații pentru Uh, granițe, migrația și securitatea sunt tot atâtea măsuri care nu fac decât să apere cetățeanul și drepturile sale fundamentale. Uh, securita- securizarea datelor, garanțiile și orice fel de căi de atac vor face parte din viitoarele noastre propuneri. Propunerea noastră de interoperabilitate va ține seama de toate aceste lucruri. Abordarea Comisiei este următoarea, și anume de a avea un nivel sporit de protecția datelor pe deplin conform cu ultimele reguli în materie, însoțit de interoperabilitate și cu un uh, acces strict limitat la sistemele de informații. Doamnă Vergia, ați spus un lucru foarte important pentru mine în legătură cu lupta împotriva radicalizării. Un alt subiect, care este și el la fel de important. Și sper că vom avea, vom avea ocazia să discutăm în curând și cu doamna Gomes în uh, legătură cu uh, acest subiect. În legătură cu ETIAS, în legătură cu ETIAS, nu cerem alte informații decât cele care se cer pentru vize și colectăm mult mai puține date. Nu colectăm date biometrice, de exemplu. În ceea ce privește adoptarea și punerea în aplicare, sunt convins însă că nu avem destul timp evenimentele uh, ne depășesc și unele sunt dramatice și sunt mai rapide decât noi. Însă sunt de acord că nu putem continua ca de obicei. Nu poate fi vorba de business as usual. Implementarea și buna funcționare a sistemelor sunt cruciale, după cum am spus și în introducerea mea. interoperabilitatea. Doamnă Ferrara, deci acum în italiană, interoperabilitatea. Acum în limba engleză. Vom lucra, după cum am mai spus, uh, având sisteme uh, sigure, un punct unic de acces, asta vrem noi să creăm, care să uh, permită obținerea de informații din diferitele sisteme, atât informații biometrice cât și informații alfanumerice nu creăm o uh, super bază de date. Doamna Cudrițca. Înregistrarea tuturor trecerilor frontierelor externe de către cetățenii europeni uh, creează o securitate importantă. Din acest motiv, în raportul privind securitatea Uniunii, am spus clar că această opțiune nu are o proporționalitate suficient demonstrată. Doamna Chinici, statele membre fac schimb de informații secrete, însă o fac bilateral în afara un, cadrului Uniunii Europene. Unele state membre cooperează, însă ambiția noastră este ca toate statele membre să coopereze competența UE este uh, clară, clară uh, stipulată de tratate, iar securitatea națională este competența exclusivă a statelor membre. Deci, ele trebuie să facă progrese mai clare pe viitor. Există instrumente UE disponibile pentru serviciile uh, secrete și serviciile de securitate. Serviciile de informații pot să emită alerte în SIS cu privire la suspecții de terorism și unele servicii cooperează deja cu Europolul. Cooperau și înainte. Însă acum, la doi ani după primele atacuri dramatice, ne aflăm în alt punct decât ne aflam înainte. Presiunea e diferită. Această cooperare trebuie în orice caz să fie accelerată în mod semnificativ. Și uh, vreau să vă spun că e momentul să fim ambițioși să depășim taburile de securitate din trecut și să lucrăm pentru a dezvolta un sistem european de informații. Știu că unele state membre nu vor fi pentru această idee. Acum doi ani, când am venit cu această propunere, uh, mi-amintesc care au fost primele reacții. Și înțeleg însă că acum sunt mult mai conștiente, mult mai mature, mult mai dispuse să discute. Că așa am spus și în introducere, dacă există cooperare, dacă se face schimb de informații, se partajează informații, poate se pot evita astfel de evenimente tragice. Poate și unele din cele care s-au întâmplat deja ar fi putut să fie evitate dar mă tem că statul profund încă mai persistă. Asta e situația și lucrăm în colaborare cu Parlamentul European ca să depășim și această problemă. Doamna Kienge, ați vorbit despre un subiect politic foarte important, respectarea drepturilor omului și combaterea discriminării. toate autoritățile și toate statele, mai ales cele de la frontierele externe, trebuie să arate respect față de individ. Nici nu se pune problema altfel și nu o să încetez să repet acest lucru. Nu putem și nu trebuie să amestecăm uh, lucrurile. Am spus-o de mai multe ori înainte. Trebuie să neutralizăm acest discurs foarte periculos care confundă migranții cu teroriștii, este nociv pentru coeziunea societății noastre, este nociv pentru toți uh, resortisanții din state terțe care uh, au venit la noi, care trăiesc împreună cu noi și care nu împărtășesc nici ideile și nici practicile uh, teroriștilor. Domnule Lopez Aguilar, am început cu dumneavoastră, cu dumneavoastră o să și termin. După cum spus, ținta noastră de calendar pentru interoperabilitate este să uh, facem propunerea până la sfârșitul anului. Scopul ar fi ca adoptarea și punerea în aplicare să se facă până în 2020 și sigur că uh, vom ține cont de hotărârile curții în uh, acest domeniu. Hotărârile curții ne vor călăuzi în munca noastră. Mulțumesc tuturor! Uh, Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Garkov. O să încerc să-i răspund doamnei Zipel la preocupările uh, referitoare la uh, mărirea bazelor de date fără optimizarea celor existente. Noile baze de date propuse au drept obiectiv să completeze lacune existente în uh, domeniul JAI, în arhitectura informațională. Recent, în ultimii ani, s-a lucrat la optimizarea bazelor de date existente. Am să vă dau un exemplu. Pentru 2016, sistemul de informații Schengen a fost utilizat de mai mult de 4 milioane de ori și cu 2 ani în urmă fusese folosit mult mai puțin. Același lucru se aplică și la datele uh, care au fost uh, introduse în sistem. În paralel cu aceste eforturi semnificative, s-au făcut și eforturi pentru a se ameliora calitatea datelor din sistem. Cu cât este mai mare calitatea datelor, cu atât e mai puțin probabil că se vor face greșeli care să ducă la încălcarea drepturilor individuale. S-a vorbit și despre interoperabilitate. S-a pus întrebarea dacă aceasta uh, înseamnă o mai mare interconectivitate. Nu, nu e același lucru. Interconectivitatea înseamnă schimb de date între bazele de date. Interoperabilitatea înseamnă consultarea de baze de date simultan. Și raportul prezentat e foarte clar. Noi nu intenționăm să implementăm interoperabilitatea. Dacă există o nevoie, acea nevoie va fi analizată de la caz la caz. Ce dorim noi să facem este să optimizăm bazele de date pentru viitor ca să se amelioreze posibilitățile de consultare ale acestora. S-au pus mai multe întrebări despre cum va funcționa interoperabilitatea. Pe scurt, ea va funcționa prin conectarea bazelor de date. Va fi mai ușor ca ele să fie consultate și să se extragă informații. Sigur, ținându-se cont de drepturile de acces acordate deja până astăzi. În ceea ce privește calendarul, domnul comisar uh, s-a exprimat, colaborăm pentru ca uh, propunerea de regulament privind interoperabilitatea să devină realitate chiar anul acesta. Uh, obiectivul este 2020, însă vreau să repet că propunerile pe care le avem acum pentru ETIAS conțin elemente foarte importante de interoperabilitate de, deja. Deci va fi o călătorie lungă, un proces îndelungat, însă clar merită făcut efortul pentru că rezultatele vor fi benefice pentru securitatea internă și pentru o mai bună gestiune a frontierelor. În ceea ce privește întrebarea doamnei Lauritsen, Lauristin, cum vom uh, reuși să facem lucrurile concret, fără să intru în detalii tehnice, vă spun că în primul rând vrem un, o mai bună gestiune a sistemelor, uh, a sistemelor avem o problemă legată de uh, identitățile multiple. Vă dau exemplu atacului terorist de la Berlin de la Crăciun de anul trecut. Serviciile germane au constatat că atacatorul avea 14 identități în 14 baze de date diferite. Odată cu interoperabilitatea, acest lucru nu va mai fi posibil. De asemenea, dorim să ameliorăm calitatea datelor. După cum ați spus, cu cât datele sunt de mai bună calitate, cu atât e mai puțin probabil ca drepturile individuale să fie încălcate. În ceea ce privește analiza riscurilor, aceasta e un subiect larg în ceea ce privește interoperabilitatea și se face într-un context specific în general și vreau să vă asigur că dintre toate inițiativele legate de interoperabilitate sau care au legătură cu interoperabilitatea, cum ar fi punerea în aplicare a sistemelor uh, din cadrul ETIAS, uh, sistemul biometric comun, analiza riscurilor este făcută. Și în funcție de aceasta se introduc măsuri de securitate specifice în planificarea globală. Deci agenția face acest lucru în mod consecvent. Agenția colaborează strâns cu Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor. Chiar vinerea trecută am purtat o discuție privind interoperabilitatea și exemple specifice privind registrele de date, data warehouse și uh, diferitele verificări sistematice făcute de autoritate. E un proces în curs și pentru noi și dorim să preluăm recomandările uh, așa cum se vede și în raportul de punere în aplicare privind diferitele sisteme. Ofițerul nostru privind protecția datelor este și el implicat. Uh, dorim să implementăm uh, principiile de privacy by design. Deci luăm cât se poate de în serios această chestiune. Doamna Chinici a pus o întrebare legată uh, de legătura dintre respectarea uh, vieții private și protecția datelor și interoperabilitate. Repet, uh, interoperabilitatea nu înseamnă o schimbare a regulilor existente și protecția datelor va fi respectată ca și în ziua de astăzi. Însă vom avea la dispoziție un set de date mai puternic, tocmai care ne va permite și să consolidăm protecția datelor și garanțiile. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, tot doamna Chinici a pus o întrebare despre uh, resursele ULISA. Da, interoperabilitatea este o misiune enormă. Va trebui să fie consolidată agenția cu siguranță ca să ne asigurăm că putem să oferim interoperabilitate și să ne îndeplinim și celelalte uh, obiective ce ne revin în mandatul revizuit. Cred că este foarte importantă uh, propunerea Comisiei în acest sens și cred că revizuirea uh, EULISA se va face până în 2020. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Garcov. A fost o sesiune intensă. Mulțumesc colegilor care au rămas până la sfârșit. Eh, știu că unii dintre comisari, cum ar fi domnul Timmermans, nu mai răspund la întrebările colegilor care ies din sală. Dumneavoastră ați răspuns foarte bine. Poate că el primește mai multe întrebări decât mine. Iată, cred că e clar eh, cât de mult ne interesează subiectul. Mulțumesc mult colegilor pentru răbdare și mulțumesc și celor din secretariat și vă mulțumesc dumneavoastră, domnule comisar. Dragi colegi, nu uitați că urmează al doilea pachet privind interoperabilitatea, îl așteptăm până în decembrie și vrem să terminăm treaba până la sfârșitul mandatului. A fost o sesiune intensă pentru o după-amiază de luni, dar e foarte important să ajungem la zi cu informațiile, Mulțumesc mult comisarului și echipei sale pentru prezență. Mulțumesc și directorului Eulisa. Știu că a fost obositor, e luni după amiaza. Mulțumesc tuturor colegilor care au rămas până la sfârșit. Știu, știu că nu e ușor, știu că e obositor în ziua când călătoriți. Mulțumesc pentru această dezbatere aprofundată. Cum spuneam, mulțumesc comisarului și echipei sale. Mulțumesc!